Doamnelor și domnilor, stimați colegi, bun venit la sesiunea noastră de după amiază. Acum avem o audiere publică până la 3 și jumătate. Punctul de pe ordinea de zi e primăvara arabă, calea de urmat pentru regiunea MENA. Cum știți, de la începutul revoltelor, Comisia noastră a analizat îndeaproape situația și evoluțiile din regiune. Am avut mai multe schimburi de păreri în acest interval și am avut mai multe misiuni în această regiune. Colegii s-au implicat activ la toate aceste misiuni. Raportul acesta este prezentat la momentul potrivit și pentru că ne arată să inventariem politicile europene până acum și să îi evaluăm eficiența. Raportul oferă ocazia să evaluăm ce a făcut Uniunea Europeană pentru a sprijini aceste țări în aspirațiile lor democratice legitime și care sunt domeniile în care e nevoie de sprijinul nostru în continuare. Domnul Benife este raportor, imediat am să-i dau cuvântul, este aici în fața noastră, nu știu dacă e locul potrivit. Poate veniți mai în față. În orice caz, înainte să-i dăm cuvântul colegului Benifei, dați-mi voie să urez bun venit celor doi vorbitori, oaspeții noștri de astăzi. Domnul Mutas Adam, din, Oxfam, din partea Oxfam International, director de țară pentru Siria. Bine ați venit în comisia noastră și Mă bucur să urez bun venit doamnei Natalie Toci. Mulți dintre noi o cunoaștem, este directorul Institutului pentru Afaceri Interinstituționale și și de asemenea este un profesor onorific la Universitatea Tübingen, cum am văzut și în presa germană, și o cunoaștem cu toții pe doamna Ten uh, uh, Toci ca pe autoarea strategiei globale. Bun, bine ați venit. Îi dau cuvântul domnului Benifei, apoi doamnei Toci, după care și domnului Adam. Vă rog. Thank you, Chair. Buongiorno a tutti. E per me un piacere essere qui. Bună ziua tuturor! E o plăcere să fiu astăzi în calitate de raportor, să fiu aici în calitate de raportor pe raportul privind primăvara arabă. Mulțumesc în special doamnei, dom- doamnei Toci, directoarea Institutului pentru Afaceri Instituționale și consiliar special al doamnei Mogherini și domnul Adams, director Oxfam pentru Siria. Astăzi ne ocupăm de o regiune foarte complexă, cu o importanță strategică pentru Uniune, ca parte esențială a politicii de venicinătate. Țările din regiune care în ultimii opt ani au avut niște schimbări dramatice care au început cu așa zisele primăveri arabe ca urmare a problemelor sociale ce s-au acumulat de-a lungul anilor, își caută în continuare echilibru cu rezultate diferite care variază de la democratizare până la un adevărat conflict deschis, cum este cazul Siriei. În Comisia pentru Afaceri Externe am considerat că e bine să analizăm împreună toate aceste situații și inter- acțiunea Uniunii Europene pentru a identifica succesul și rezultatele pozitive. Și astfel vom putea să aprofundăm aceste subiecte și să avansăm pe raport. Uniunea a răspuns încurajând uh, mișcările democratice din 2011, însă odată ce a apărut terorismul internațional, amenințarea Daesh, criza migratorie s-a concentrat pe securitate și stabilitate în aceste țări și pe limitarea migrației un nou curs consfințit de revizuirea politicii de vecinătate în 2015 și în special de implementarea sa pe teren. O politică ce fără îndoială a introdus conceptul de co-ownership, adică partajarea obiectivelor și priorităților cu țările partenere. Mult timp acțiunea Uniunii Europene era văzută ca fiind impusă de sus, fără lua în considerare punctul de vedere al beneficiarilor. Cu această politică, Uniunea recunoaște faptul că influența sa asupra regiunii e limitată. Un concept corect, în parte, dar asta nu înseamnă că trebuie să negăm propriile valori în relațiile cu țările în cauză. După trei ani de acțiune, am uh, început să constatăm că în cazul regimurilor autoritare, acestea uneori au folosit cooperarea pe securitate și migrație ca un fel de marfă de schimb, dacă îmi permiteți acest termen, uh, în ceea ce privește respectarea valorilor europene, drepturile omului și valori fundamentale. Și, deci, s-a cerut o, un echilibru între toate aceste valori. Apoi, acest co-ownership este însoțit de principiul diferențierii, esențial într-o regiune unde se pot depista tendințe comune, dar unde diferențele de-a lungul timpului în societate, în economie și mai ales în rezultatele evenimentelor din 2011 sunt semnificative și trebuie luate în considerare pentru definirea unei acțiuni eficiente. O altă mare inovare în acțiunea externă a Uniunii Europene este strategia globală din 2016, unde conceptul de rezistență devine elementul esențial uh, la nivelul societății un concept diferit de stabilitate, care ține atât de state cât și de societăți. După părerea mea, aceasta este o schimbare importantă de paradigmă pentru atenția acordată societății civile și persoanelor care încep să joace un rol mai important ca agenți de schimb. Din strategie reiese clar că un stat rezistent este un stat în care rezistența este și societatea datorită democrației, încrederii în instituții și evoluției durabile. Doar un astfel de stat poate să garanteze o adevărată securitate durabilă în timp pentru cetățenii săi. Rezistența este un concept pe termen lung și ca atare necesită și o abordare pe termen lung din partea noastră. Ni se pare că pentru calibrarea relațiilor cu regiunea MENA, după erorile făcute în trecut, cheia constă într-un echilibru între rezistența statului și cea a societății pentru că acestea nu evoluează întotdeauna mână-mână, mai ales în cazul statelor autoritare, și partajarea obiectivelor cu țările beneficiare care se ia în considerare și dorințele cetățenilor implicați. Din primăverile arabe, a, a rezultat o mare criză de încredere a cetățenilor față de instituții. Și de aceea a fost nevoie, un, e nevoie de un nou contract social ce trebuie încurajat de UE. Există și cerințe pe termen scurt ce trebuie avute în vedere cu privire la securitate, lupta împotriva terorismului, cooperarea pe migrare, dar trebuie să găsim un echilibru mai bun între cele două planuri, altfel o să pierdem din vedere cadrul general și asta poate produce consecințe negative. Apoi mai există și lipsa unității de acțiune între uh, Uniune și statele membre care își promovează interesele naționale, ci unor contravin celor europene sau chiar uh, interesele între ele sunt divergente. Trebuie să vedem dacă vrem până la urmă o politică externă incisivă și coerentă. Doamna Toci, în calitate de raportor, ne poate da detalii, ne poate spune ce părere are despre implementarea concretă a strategiei globale în acești doi ani. Războiul din Siria trebuie de asemenea avut în vedere. Există primele probleme acum 8 ani împotriva lui Assad, în care se implică din ce în ce mai mulți actori. Europa are un rol important, ba chiar esențial, uh, pentru a încuraja o soluție politică. Un rol care este cu atât mai delicat cu cât Statele Unite au anunțat că se retrag, mai ales în dimensiunea umanitară pentru care ne-am implementat o acțiune alături de alți actori internaționali, încercând să facem condițiile de viață ale strămutaților interni și refugiaților în țările din jur mai suportabile și durabile. Și am oferit uh, formare și educare pentru mulți copii implicați, din perspectiva dorinței de reconstrucție. Și aici este important să vedem care este perspectiva concretă Oxfam pentru a vedea care sunt problemele care au fost uh, identificate. Le mulțumesc raportorilor pentru că vor avea o contribuție importantă pentru finalizarea raportului de care vorbim. Mulțumesc! Thank you, Brenda Benefei, and now I give the floor. Mulțumesc, domnul Bonafei, și acum dau cuvântul oaspeților noștri, începând cu doamna Toci, după care domnul Adam. 10 minute fiecare. Uh, Mulțumesc, e o plăcere să fiu astăzi aici. Cred că ceea ce faceți în ceea ce privește rolul UE în uh, perioada post-primăverile arabe ne oferă ocazia să ne gândim la schimbările monumentale, monumentale care au avut loc în regiunea MENA și, prin urmare, și la nivelul abordării Uniunii Europene. O să încep prin a vă spune care credem noi ar fi principalele lecții de învățat, să spunem, din perioada de până în, în prezent din 2011. În primul rând, lipsa de durabilitate a regimurilor MENA și căderea acestora. Până la urmă, nu ne putem întreba dacă vor dispărea sau nu, ci când se va întâmpla acest lucru. Declarațiile din 2011-2012 au fost destul de necontroversate, dar cred că în 2017-2018 lucrurile au început să capete din nou în dimensiunea aceasta controversei și, practic, suntem din nou tentați să vorbim despre regimuri autocrate ce nu pot uh, rezista în timp. Trebuie să avem în minte un lucru pe care l-am văzut Întrebarea nu este dacă aceste guverne vor cădea, ci când și asta dintr-un motiv foarte simplu. Bernardo a arătat acest lucru. Contractul social în regiunea MENA nu mai există. Contractul social 1.0 a fost cel care spunea, iată unde ne aflăm, regimuri arabe care oferă servicii publice populației, pentru un schimbul recunoașterii de către populație și uh, pe măsură ce timpul a trecut, serviciile publice respective n-au mai fost disponibile din mai multe motive. Inegalități, marginalizare, lucru care se regăsește și în raport, apoi corupție, o explozie în ultimul deceniu și jumătate a sectorului informal și, ca urmare, este o situație generată de lipsa de uh, servicii publice, mai ales în domeniul locuințelor și îngrijilor medicale. În al doilea rând, din 2011 până în prezent s-au produs schimbări, ceea ce e absolut normal, Da, schimbările acestea nu au fost niște schimbări liniare, sunt niște schimbări complexe, deci nu doar complicate, ci și complexe. Ce vreau să spun cu asta? Un lucru complicat evoluează în mare, să spunem, în plan uh, bidimensional. Da, o situație complexă implică schimbări care se produc la mai multe niveluri în același timp. Uh, și asta ne face să conchidem că da, știm că se vor produce schimbări, nu știm când și nici cum. Și dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în regiunea MENA din 2011 până în prezent, vedem cum s-au desfășurat respectivele evoluții în, în direcții practic opuse. Putem vorbi de cazuri cum ar fi Tunisia, există cazuri în care situația a fost disperată și deci una care nu putea să dureze pe termen lung, dar temporar cel puțin părea să fie rezolvată cu crearea unui nou serviciu social în anumite regiuni, cum ar fi pentru recunoașterea de către populație, nu se mai oferea un schimb servicii publice, ci securitate. Asta nu e neapărat un pas înainte, nu ajută la progres, ci un pas în urmă către regimuri autoritare. Și aici mă refer mai ales la Egipt, să zicem. Și mai sunt și cazuri care uh, state cum ar fi Siria, Yemen, Libia și mai departe, pur și simplu s-au prăbușit și în cazul Siriei, vorbește renașterea aceasta din propria cenușă, dar pasărea Phoenix care se naște din cenușă e una din ce în ce mai mică și mai slabă față de situația inițială. Apoi, avem în al treilea rând faptul că pe de o parte avem um, spații în creștere pe care le numim structuri statale limitate, limitate pentru că statul nu doar că nu mai poate controla geografic teritoriul, dar dar are și funcții limitate ca natură. Și vorbim despre, practic, o lipsă de conținut a conceptului de stat, ceea ce înseamnă că um, forțele rivale din regiune uh, pot să combată între ele și de aceea am ajuns la situațiile din Siria, Yemen și așa mai departe și confruntări mai largi există, pentru că există această lipsă de această reducere de consistența conceptului de stat. Cam asta în ceea ce privește poziția Uniunii Europene. Și un aspect care se regăsește foarte bine prezentat în documentul pe care, pe, la care lucrați, este această noțiune de influență limitată europeană sincer, până la urmă asta nu se întâmplă doar Uniunii Europene. Aici vorbim despre niște mișcări de plăci tectonice așa de mari că nu pot să-mi imaginez vreo, vreun actor, vreun jucător extern sau intern, de altfel, care să aibă un impact așa de mare încât să schimbe în totalitate ce se întâmplă în regiunea MENA. Deci, bun, am stabilit că nimeni nu poate face asta, ceea ce înseamnă că nici noi nu putem face și atunci uh, soluția ar fi să fim mai selectiv, mai atent la acțiunile pe care le alegem. Evident, putem susține importanța unei mai mari influențe într-o regiune sau alta sau într-un domeniu sau altul cum ar fi consumul de combustibil fosil față de țările care produc combustibilul fosil. Mai există și separarea asta în funcție de mărime, state mari, state mici. Deci, trebuie să fim foarte atenți când selectăm geografic unde ne implicăm, dar cred că trebuie să fim la fel de atenți și când selectăm temele de care vrem să ne ocupăm, subiectele. Și există o propunere specifică în proiectul dumneavoastră de text care pune accentul pe tineri și pe ideea unui program Erasmus pentru regiunea MENA. Există un foarte mare apetit pentru așa ceva în regiunea MENA. E ceva concret care poate duce la schimbări esențiale pentru mulți tineri. A doua lecție pe care ar putea învăța Uniunea Europeană este nevoia de a acționa la nivel local. Trebuie să începem cu faptul că uh, Uh, trebuie să înțelegem mai bine ce se întâmplă acolo și asta se spune foarte bine în proiectul de text. Ideea că delegațiile trebuie să lucreze împreună și să creeze niște consilii, niște structuri de consiliere pentru toate păturile sociale, ca o condiție esențială pentru a înțelege mai în detaliu ce se întâmplă pe teren, pentru că schimbarea pe care Uniunea Europeană o poate genera este o schimbare care uh, să spunem, nu se face simțită la nivel macro în întreaga țară, dar poate fi simțită la nivel local, inclusiv în cazuri extrem de complicate, cum ar fi Siria, unde uh, Uniunea Europeană nu are și nici n-a avut vreodată capacitatea de a influența forma Siriei, dar în context local poate să aibă un impact semnificativ pe măsură ce lucrurile evoluează. Și al treilea set de chestiuni care cred eu ar trebui să fie avute în vedere este reprezentat de diferențierea aceasta ce trebuie făcută între declarații și acțiuni concrete. Și am două exemple planul de acțiune de aprofundat comun și procesul de pace pentru Orientul Mijlociu. Astea ar fi două exemple. În ambele cazuri am fost extrem de ferm pe poziții și am susținut o poziție pe care eu o numesc poziția corectă, dar este problematic dacă nu putem face apoi nimic la nivel de acțiune. JCPOA Sigur că asta este o poveste mai veche din procesul de pace în Orientul Mijlociu, dar aș vrea să menționez totul cazul acesta al JCPOA, care reprezintă o adevărată problemă. Când am spus că avem uh, voința și dorința și capacitatea de a susține JCPOA, dar apoi când trebuie să trecem la acțiune, vrem să înotăm fără să ne udăm, dacă e să traduc aici o, un proverb iranian. Și Practic trebuie să arătăm că suntem gata să uh, trecem la acțiune după ce facem declarații și cred că JCPOA este un bun exemplu în acest sens. Și apoi, în încheiere, trebuie să vedem și cine suntem noi și aici și închei. Dacă vrem să continuăm să acționăm, așa cum se spune în raport. Se vorbește despre puteri democratice, despre diverse variante și așa mai departe. Punctul de pornire pentru toate acestea este să ne asigurăm că normele și valorile respective sunt respectate și că, evident, faptul că acele valori nu sunt respectate intern este exemplificat cu tristul exemplu al situației refugiaților și solicitanților de azil. Nu e o chestiune ce ține doar de bucătăria internă a UE, este foarte vizibilă situația aceasta și în afară și nu prea văd uh, cu ce curaj să vorbești despre așa ceva când gestionezi situația aceasta așa cum am făcut-o noi. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Toci. Domnul Adam, acum 10 minute. Good afternoon, ladies and gentlemen. Intervenție fără microfon. This will work. Okay. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor, și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vin astăzi în fața noastră pentru a vă vorbi despre viitorul Siriei și a regiunii în ansamblu. Uh, Global vorbind, rolul Uniunii Europene este un deosebit de important și e important de văzut ce face Uniunea Europeană în această regiune a Orientului Mijlociu și Africii de Nord și ce va face în viitorul apropiat. De asemenea, ar fi interesant de văzut cum ar putea răspunde Uniunea Europeană la provocări similare în alte parte din lume în viitor. Eu mă voi referi la Siria, lucrez și trăiesc în, în Siria. Am operat acolo încă de la, aproape de la începutul crizei. Oxfam are un program aproximativ 10 milioane de euro în Siria, în principal apă, canalizare, igienă, securitate. Avem uh, activități în principal în guvernatele Dara din sud, în zona rurală a Damascului, în est și Alep în nord și Hama de asemenea. O parte a acestor programe și proiecte au fost finanțate de Uniunea Europeană și doresc să mulțumesc Uniunea Europeană pentru sprijinul acordat. Principala problemă pentru organizațiile umanitare care operează în Damasc este accesul. În 2018 situația s-a schimbat puțin, poate mai, mai bine pentru ONG-uri decât pentru Națiunile Unite. ONG-urile acum pot uh, să aibă acces în uh, zonele nou cucerite, dar cel mai adesea accesul vine târziu. De asemenea, accesul sistematic la diferite comunități e o problemă. Oxfam și alte organizații recent au reușit să ajungă în mod regulat, sistematic la aceste categorii de comunități. O altă problemă ține de lipsa de fonduri sau de fondurile limitate, mai ales uh, pentru protagoniști în zona din jurul Damascului controlată de guvern. Cam două trei dintre persoanele care au nevoi speciale sunt uh, situate în aceste zone. Această lipsă de fonduri adesea nu ne permite să profităm de uh, noua deschidere, de accesul pe care acum îl avem. Și de asemenea, nu putem uh, amplifica și dezvolta programele deja existente. De multe ori, probleme sunt cauzate de sancțiuni care afectează în mod negativ capacitatea organizațiilor internaționale de a primi fonduri direct în Siria. Există și marele risc de deturnare al ajutoarelor oferite. Oxfam a încercat uh, să se rezolve astfel de probleme la Idlib. După multe încercări uh, am primit permisiunea să, să luăm măsuri, să mergem cu ajutoare în Idlib și după care ni s-a spus că există riscul ca acestea să fie deturnate, așa că trebuie să ne oprim. Siria diferă foarte mult de, de, de alte state. Sigur, fiecare țară e unică în felul ei. Dar în majoritatea țărilor, oamenii care protestează speră într-o schimbare în bine, o schimbare a guvernului. Însă, în multe cazuri, aceste speranțe nu se concretizează. În cazul Siriei, speranțele au fost de scurtă durată și contextul a devenit rapid militarizat. Siria a devenit un teatru de război prin intermediar pentru diferite puteri rivale. Au intervenit tot felul de protagoniști internaționali, majoritatea încă prezenți pe teritoriul sirian. Asta înseamnă că și abordarea Uniunii Europene către Siria trebuie să fie nuanțată și să țină cont de această caracteristici speciale ale, ale Siriei. Raportul privind primăvara arabă și perioada de după uh, se referă în doar două rânduri la chestiunea egalității între sexe ar trebui aceste chestiuni să fie prezente peste tot în document. Ar trebui să fie baza interacțiunilor dintre Uniunea Europeană și Siria. Fetele și femeile trebuie să participe la realizarea de programe, să fie implicate în această gamă largă de activități. Organizațiile pentru drepturile femeilor ar trebui să fie sprijinite Programul Oxfam din Siria are o echipă dedicată tocmai acestui scop. Acestui scop. În Siria, legislația plus normele și obiceiurile religioase uh, diminuează extrem de mult drepturile femeilor. Constituția protejează drepturile religioase, dar în realitate ajunge să submineze drepturile femeilor. Declarația explicativă spuneați cât de importantă este societatea civilă, pentru că aceasta reprezintă poporul, cetățenii. La fel stau lucrurile și în Siria, ca din altundeva lume. Uniunea Europeană ar trebui să aibă o abordare fermă, la nivel local, sprijinind societatea civilă, oriunde s-ar baza formele de organizare al, al acestea în, în Siria. dezvoltarea societății civile din Siria va fi categoric în avantajul poporului sirian. Oamenii își vor da seama că cineva îi ascultă și vor începe să-i tragă la răspundere pe factorii de decizie. Există contacte limitate în, cu populația din zonele controlate de guvern. ce înseamnă asta pentru viitoarele noastre ambiții. Există o serie de componente ale societății civile siriene care se întreabă de ce să discute acum cu UE după ce UE i-a ignorat atât de multă vreme. Procesul de pace de la Geneva, acum blocat, ar fi permis o accelerare a diplomației pe pilonii 2 și 3, care ar fi uh, creat un plus de încredere în sânul populației siriene. Însă, sirienii au ajuns să consideră că Uniunea Europeană nu mai e interesată de părerea lor. Sprijinul european a fost uh, nuanțat în funcție de controlul existent asupra unor zone sau altora. Însă, astfel, măsurile de stabilizare și de reconstrucție s-au realizat doar în acele zone necontrolate de guvern. Sigur, sprijinul financiar european a contribuit la stabilizarea unor părți din Siria și a statelor vecine, însă limitările inerente au însemnat că prioritățile generale nu au fost atinse. Șomajul în rândul tinerilor este peste 35% în Siria, excluziunea socială rămâne un risc permanent peste tot în această țară. Concentrarea pe asistență pentru prima linie, de primul eșalon, nu a rezolvat aceste probleme. A creat, în schimb, o populație dependentă de asistență umanitară, în loc să creeze o populație capabilă de a se întreține singură. Categoriile vulnerabile trebuie prioritizate atunci când se decide alocarea acestei asistențe umanitare politica europeană a fost una de securitate și de limitare a conflictului. Însă accesul la oportunități reale este lucrul cel mai important pentru cetățenii Siriei. În realitate, ce s-a întâmplat? Nu se mai uită nimeni la, la cetățenii sirieni concreți și se scapă din vedere componenta de dezvoltare a capitalului social și uman. Lucrurile stau altfel în alte părți din lume. Soluționarea conflictelor presupune un dialog cu toate părțile implicate. Însă, în majoritatea cazurilor din Siria, Uniunea Europeană nu a avut contacte nici măcar la nivel tehnic cu autoritățile guvernamentale. Sigur, diplomația umanitară este deosebit de importantă, dar în Siria această componentă a fost uh, complet absentă. Ce înseamnă diplomația umanitară? De exemplu, negocierile pentru uh, dobândirea dreptului de acces astfel de dialoguri la nivel tehnic s-ar desfășura cu autorități locale sau cu, cu personal tehnic. Oxfam a cooperat cu firme de aprovizionare cu apă și autoritățile care lucrează în domeniu și ni s-a permis accesul pentru proiectele noastre legate de administrația apelor e vorba de, de aceleași persoane care au rămas în funcție, indiferent că zona era controlată de guvern, de statul islamic sau de opoziție. Pentru a exista un dialog real cu, cu societatea civilă din Siria, aceasta ar trebui să fie implicată în organizarea discuțiilor internaționale referitoare la Siria și la regiune în ansamblul ei. Asta le va arăta că, într-adevăr, glasul lor este ascultat. Au fost o serie de îmbunătățiri, însă contactele cu societatea civilă rămân limitate înainte de, a de a trea întrunirea de la Bruxelles. Comunitatea internațională trebuie să asculte vocile comunităților siriene, în special când e vorba de femei, de tineri, de minorități, de cei care se întorc din exil. Pentru Bruxelles 3, societatea civilă siriană ar trebui să participe. utilizându-se metodele convenționale de, a, de contribuire la pregătirea unei viitoare conferințe. While challenging within Syria, this should apply equally here. The... Uniunea Europeană ar putea sprijini chestiuni cum ar fi egalitatea între secție, bună guvernanță și reprezentarea echitabilă toate acestea vor contribui la dezvoltarea capacităților locale. Mulțumim foarte mult, doamne Toci și domnule Adam. Avem timp pentru câteva întrebări și răspunsuri. Să vă rog uh, să fiți extrem de conciși. Știți că la trei și jumătate vine misul de externe al României. Domnul Freund. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult ambilor vorbitori. M-aș referi puțin la spusele doamnei Toci. Vorbeați de o deficiență a poliției europene și anume distribuirea refugiaților. Suntem cu toții de acord că într-adevăr e o problemă, dar cred că e altă, există și o altă problemă care a început prin 2011, când am avut primele demonstrații sporadice în Siria, provocată de o lipsă de apă, din, din câte am înțeles eu la o, în cursul unei vizite recente la Națiunile Unite New York. Uniunea Europeană nu a fost prezentă în acest moment moment în care se putea încă dialoga cu ambele părți, când în joc nu intraseră rușii, iranienii, turcii, statul islamic, încă nu muriseră 100 de mii de oameni, ci nu erau milioane de refugiați la porțile Europei. Deci ce-mi scapă aici e o politică europeană coerentă, bazată pe o jumătate de miliard de oameni și pe puterea economică a Europei. Știu că, bun, ce a fost a fost, asta s-a întâmplat acum 8 ani de zile, dar încă nu avem o politică uh, uh, externă comună. Și mă tem că Siria nu va fi singurul caz nefericit. Să ne uităm la Africa de Nord, nu vreau să menționez Algeria, dar Algeria îmi vine minte. Deci dacă ar mai fi vreo întrebare după ce am spus eu, e că oare sunteți de acord că dacă am fi avut o politică externă europeană bine definită și dacă am fi fost în stare să anticipăm puțin lucrurile, un alt lucru care ne lipsește, o instituție care să analizeze situația din vecinătatea noastră, și să spună atenție mare la ce se întâmplă în țara X sau țara Y. N-ar fi nevoie urgentă să ne dăm seama că numai dacă acționăm împreună în materie politică externă, putem uh, preîntâmpina astfel de situații ca cea din Siria. Mulțumim, stimate coleg! Urmează domnii Bashir și domnul Iurec. Mai dorește altcineva să intervină? Pentru că altfel închid lista vorbitorilor. Trebuie să lăsăm timp și vorbitorul să răspundă. Urmează domnul Bashir, două minute maxim. Ce? Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să ascult pe vorbitorii de astăzi. Cred că toți cei care suntem prezenți astăzi aici și asistăm la această dezbatere suntem pentru democrație. Cred că fiecare dintre noi consideră că democrația aduce cu ea și responsabilitatea. Cetățenii sunt angajați, joacă un rol în alegerea liderilor lor. O consecință a deciziei lor e și faptul că pot să renunțe la aceștia dacă, și să nu-i mai voteze dacă aceștia nu fac ce trebuie să facă. Asta trebuie să promovăm noi în lume. Valabil și pentru statul de drept. În orice societate, dacă nu există legislație, nu există responsabilitate față de legislație, atunci nu mai există progres, există multe probleme, e o lipsă a progresului economic. Apoi drepturile la proprietate. Orice stat care nu are dreptul la proprietate e un stat în care există mai multe dispute și lipsește progresul economic. Cred că toate acestea sunt lucruri cu care suntem cu toții de acord. Aș mai adăuga și că mai e și comerțul. Comerțul poate ajuta aceste state eșuate din Orientul Mijlociu poate ajuta acele state care sunt cele care au acum această povară de milioane de refugiați care vin din Siria și din Irak și din Africa subsahariană. Un lucru pe care îl putem face din perspectivă comercială e să încercăm să facem ca relațiile comerciale între noi și aceste state să fie mai facile, să renunțăm la barierele tarifare, să îi încurajăm să adauge valoare produselor lor, să nu vândă doar cacao, de exemplu, ci să ne vândă ciocolată. Cred că un exemplu excelent de lărgire a Uniunii Europene e faptul că noi am recunoscut în vecinătatea noastră europeană un stat că atunci când un stat vecin are mai puțin succes, atunci și în, apoi are mai mult succes, atunci dispare invidia. Acum trebuie să ne lărgim orizonturile, să înțelegem că trăim într-un sat global. Multe dintre statele despre care discutăm aici sunt vecinele noastre și trebuie să le ajutăm să progreseze prin comerț, să aibă mai mult succes din perspectivă economică. Și David aș dori să închei spunând că trebuie să ne pronunțăm atunci când unii dintre membrii noștri întreprind acțiuni prostești, cum s-a întâmplat în 2003 cu războiul în Irak cum s-a întâmplat în cazul Libiei. Ar trebui să fim mai hotărâți, mai fermi și să nu spunem nu noi suntem cei care vrem să ducem la probleme și războaie în, uh, în vecinătatea noastră. Mulțumim, domnul Iurec, acum. Vă mulțumesc. Colegul meu, domnul Benifei, spunea, uh, atunci când făcea evaluarea situației în statele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, că de multe ori avem de-a face cu aceste tensiuni între drepturile omului, democrație și se mai adaugă și securitatea avem aici de-a face cu un conflict al valorilor și aici intervine politica. Avem nevoie de o politică bună. Bilanțul situației politice din Orientul Mijlociu nu e unul bun. S-au făcut multe greșeli. În Siria situația este una dramatică. S-au luat foarte multe decizii greșite acolo. Iar pe de cealaltă parte avem și sprijinul unor partide care nu ar fi trebuit să fie susținute în Egipt. Îl avem pe profesorul Mursi, care reprezintă o, reprezenta o amenințare mai mare pentru democrație față de actualul regim de acolo. În Yemen avem de-a face cu o situație gravă din punct de vedere umanitar. Trebuie să acționăm astfel încât să se înregistreze progrese în această regiune. Și siguranța noastră depinde de toate acestea. De exemplu, Marocul nu este un stat care să fi trecut printr-o primăvară arabă, însă situația din Maroc nu e mai proastă astăzi față de cum era acum 10 ani. Trebuie să știm cine sunt prietenii noștri în această regiune, pe prietenii noștri trebuie să-i sprijinim. Și în același timp trebuie să putem vedea cu exactitate schimbările de care e nevoie. Sunt lecții pe care trebuie să le învățăm, trebuie să nu renunțăm. Dacă ne dorim ca pe viitor să evităm situații tragice ca, ea, ca cea din Siria și cea din Yemen, Vă mulțumesc! Mulțumim, mai avem câteva minute să ne și răspundeți. Cine ar dori să înceapă? Pe scurt, voi relua câteva dintre punctele care au fost menționate. Sunt de acord cu nevoia de unitate. E clar că acesta este punctul de plecare pentru orice ne dorim să facem în regiunea Amena sau altundeva. Dacă ar fi să dau puțin timpul înapoi și să mă gândesc la care au fost greșelile noastre, mai ales în cazul Siriei, exemplu care s-a dat, atunci, da, cred că s-au făcut greșeli atunci. Cred că de multe ori greșeala noastră, cum a fost și atunci, cum e de multe ori, e că noi acționăm într-un mod dramatic, schizofrenic, între două extreme. Pe de o, pe, de o parte exagerăm foarte mult, pe de cealaltă parte avem un simțământ uh, nu foarte bine ancorat în ceea ce privește slăbiciunile noastre. De ce nu am făcut ceea ce trebuia să facem atunci? Noi credeam că, într-adevăr, am putea să câștigăm. Acesta a fost motivul. Noi, vestul. Totul se întâmpla după ce căzuseră Benali, Mubarak. Credeam că e încă o piesă din acest domino care va cădea. Nu, n-am vorbit cu nimeni și am zis că vom încerca să câștigăm noi de pe partea noastră. Și până la urmă ne-am împodmolit. Nu s-a întâmplat, nu s-ar fi putut întâmpla oricum. Și apoi am trecut la acest sentiment de slăbiciune. În loc să încercăm să abordăm o parte din întrebările care încă nu și-au găsit un răspuns. Chestiunea reconstrucției e una importantă. La aceasta trebuie să ne gândim. Cum abordăm reconstrucția acolo într-un conflict unde există această uh, Dezorientare politică. E pentru prima oară când ne ocupăm de așa ceva. Nu ne punem cu adevărat aceste întrebări dificile. Nu ne putem aștepta să existe aceleași condiții ca cele pe care am putea să le impunem într-un conflict militar, când Uniunea Europeană ar sprijini o parte. De aceea sunt de acord că e această nevoie de unitate, dar există și această schizofrenie. Aș mai putea să spun foarte multe, dar mă voi opri aici. Mulțumesc! Aș dori să continui pe cele spuse legate de faptul că nu există consecvență sau o viziune comună politică a UE. În Siria există această pers perspectivă militară. Pe reconstrucție. Acest subiect e de obicei unul politic. Ca actori din sfera umanitară, noi nu ne implicăm în procesul de reconstrucție. Pentru că e o chestiune politică și pentru că există atât de multe constrângeri, aș spune, legate de subiect și pentru că europenii sunt foarte reticenți acum să deschid orice fel de discuții legate de reconstrucție. Cred că ce înseamnă toate acestea pentru aspectul umanitar e faptul următor. E limitată posibilitatea de intervenție umanitară. De exemplu, dacă facem o comparație între contextul din Siria și altele, alte contexte umanitare, Vedem că nu există nicio dezbatere despre acest nexus umanitar care ne duce de la salvarea de vieți, la redresare și așa mai departe. În Siria, ceea ce se întâmplă poate fi pus sub semnul întrebării. Colegul meu spunea că intervenția în Siria s-a limitat la intervenții de salvare de vieți. E un conflict care s-a tot prelungit Așa că ajutorul nu a fost suficient, nu a fost la nivelul la care ar fi trebuit să fie. De exemplu, nu există niciun fel de investiții pentru redresarea comunităților în care trăiesc oamenilor. Nu există investiții pentru rezistență. Doar salvarea de vieți a dus la o populație 100% dependentă de ajutor. Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Ar trebui să ajute populația să își refacă viața și să nu mai fie dependentă de ajutor. Mulțumim, domnule Adam, doamnă Toci, vă mulțumim că ați venit și acum e și acum în cuvântul final l are, bineînțeles, raportorul nostru. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că acest schimb de păreri scurt, dar intens, ne-a oferit suficient material astfel încât să terminăm această muncă. Ce aș sublinia eu din intervenția doamnei Toci, aceasta făcea trimitere la Consiliul pentru la acel consiliu la care facem și noi trimitere în raport, nu trebuie să existe constrângere aici, și apoi chestiunea legată de coerență în abordarea noastră. Să știm foarte exact ce facem în chestiunea legată de refugiați, cred că a fost foarte important. Apoi, și în cele spuse de domnul Adam am auzit foarte clar cuvintele cuiva care lucrează pe teren, care ne cere mai multe capacități, mai multă implicare a societății civile, apărarea drepturilor femeilor, un lucru care apare în raportul nostru. Dacă e să vedem cum au evoluat diferitele regimuri în diferitele țări, s-a dat un exemplu din Siria, important e să nu fie abandonate uh, conferințele și toate evenimentele, ca fiind evenimente de sine sătătoare, toate trebuie să fie integrate într-un tot. Cred că avem multe elemente, elemente foarte utile pentru a ne finaliza munca și încă o dată vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor colegilor care au participat, îi mulțumesc președintelui, doamnei Toci, domnului Adam, vă mulțumesc foarte mult! Bine, putem încheia astfel acest punct. Vă mulțumim că ați venit aici și vă mai așteptăm. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă rog să luați loc. Aș dori să continuăm. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 31. Îi urez un călduros bun venit. Liniște Sperăm că și grupul socialiștilor și democraților va fi atent la invitatul nostru din același partid. Îi urez bun venit domnului ministru de afaceri externe, Teodor Meleșcanu. Așa cum știți, statul acestuia prezidează pentru prima oară Consiliul Uniunii Europene. Avem mulți colegi din România prezenți în comisia noastră, un lucru perfect normal, așa că voi încerca să spun cât de pot eu de bine în română Thank you so much. Correct? Hooray. Corect? Vă mulțumesc. M-am întâlnit cu domnul Meleșcanu la Strasburg săptămâna trecută, acesta vorbește multe limbi, fluent, așa că așteptăm acum o engleză și o franceză minunată, în afară de română, bineînțeles e la latitudinea dumneavoastră, și avem și pe doamna Luminița Odobescu, reprezentant permanent al României la Uniunea Europeană, și domnul Ștefan Țințea, care e director politic. Bun venit tuturor! Domnule ministru, așa cum știți, membrii Comisiei de Afaceri Externe sunt foarte interesați de prioritățile externe ale României. Pe timpul președinției la Consiliu am putut să discutăm despre aceste subiecte și la Strasburg. Uh, noi suntem foarte atenți la politica pe care o avem față de Balcanii Occidentali, Turcia, relațiile transatlantice, Corea de Nord, situația din Africa de Nord, Orientul Mijlociu. De fapt, ne ocupăm de întreaga lume. Președinția română va presupune provocări din două motive. În primul rând există alegerile europene, pe de altă parte președinția românească va trebui să facă față tuturor incertitudinilor legate de Brexit. Domnule ministru, Parlamentul European progresează pe dosarele legate de CFM și în ceea ce privește instrumentul pentru vecinătate și colaborare teritorială, de asemenea și noile instrumente și ne dorim să ajungem la un acord în primă lectură până la sfârșitul legislaturii acesteia. Cam atât din partea mea. Încă o dată vă mulțumim foarte mult că ați venit. Sperăm să vă vedem foarte des în următoarele 5 luni și jumătate și aveți cuvântul very much. Eh, good morning everybody. Sorry, good... Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. E o plăcere să fiu astăzi aici. Sunt aici în Parlament pentru a reprezenta partenerul junior al majorității noastre. Sunt un membru al Alianței Liberalilor și Democraților și fac tot ce îmi stă în putere pentru a vă prezenta o imagine de ansamblu clară asupra principalelor uh, priorități ale președinției române. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, este o plăcere și o onoare în același timp să fiu astăzi aici în fața comisiei dumneavoastră, care reprezintă parteneriatul instituțional în care Consiliul și Parlamentul promovează obiectivele de politică externă. Recunosc că sunt impresionat de comisia dumneavoastră. Am încercat să fac o paralelă cu Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul meu. Practic avem atâția membri cât pot încăpe aici la prezidiu, dar asta este diferența între România și Europa până la urmă. Vorbesc astăzi în numele uh, unei țări pentru care Uniunea Europeană a reprezentat realizarea, concretizarea unei promisiuni pentru democrație, prosperitate și securitate. Alegerile noastre ne definesc și noi alegem să fim uniți sub același drapel, pe baza acelorași valori și scopuri pe care le partajăm cu prietenii noștri apropiați. Ca stat membru al Uniunii Europene, România întotdeauna a fost responsabilă pentru promovarea unei mai bune Europe. Însă dați-mi voie să partajez uh, cu dumneavoastră faptul că țara mea asumă pentru prima dată în istorie președinția Consiliului. La începutul președinției române, iată că Uniunea Europeană se găsește la un moment de cotitură. Ne confruntăm cu Brexit, alegerile europene, negocierile referitoare la niște politici și strategii esențiale, cum ar fi cadrul de acțiune strategic post-2019, Uniunea Monetară și Economică și viitorul cadru financiar multianual. Din păcate, mediul internațional și în special realitățile în care se regăsește Europa uh, nu sunt mai puțin provocatoare. Toate aceste provocări, când Europa se află în mijlocul unei dezbateri fundamentale uh, în ceea ce privește viitorul ce ne așteaptă, ne arată că suntem în fața unor alegeri. Profilul președinției române reflectă nu doar ambițiile noastre în ceea ce privește acest mandat, ci și o viziune continuă a viitorului european, atât din perspectivă internă cât și din perspectivă externă. Președinția română va plasa coeziunea în centrul programului nostru. Considerăm că aceasta, coeziunea, este o forță motrice pentru a crește nivelul de unitate între țări și în Uniunea Europeană, fie că vorbim despre un nivel economic, social sau politic. Din acest motiv, motorul președinției noastre este coeziunea o valoare comună europeană. Agenda noastră pentru următoarele luni se axează pe patru dimensiuni. Vizează o mai mare convergență, o Europa mai sigură, o postură, o poziție globală mai puternică și nu în ultimul rând, valori comune mai solide la nivel european. Pe durata acestor șase luni, am stabilit niște piloni care ne arată care va fi calea pe care o vom parcurge și orice realizare după cum bine știți și dumneavoastră, se bazează pe continuitate și pe eforturi pe termen lung. De aceea, importanța coordonării instituționale va fi o ocazie ce ne va permite să ne lansăm în dialoguri intense pentru că privim cu toții în aceeași direcție. Cetățenii sunt uh, deschiși, suntem gata să lucrăm îndeaproape cu uh, Parlamentul European, cu Comisia AFET, cu fiecare dintre dumneavoastră, luând în considerare limitările uh, care vor apărea datorită alegerilor din luna mai. Însă, tocmai acest moment electoral este cel care ne cere nouă politicienilor să mergem să ieșim în fața cetățenilor și să îi informăm cu privire la ce poate oferi și ce a oferit Uniunea Europeană în politica noastră externă și de securitate comună în ultimii cinci ani. Dați-mi voie să vă spun și aici o să încerc să trec în limba franceză, să trec la limba franceză pentru a mulțumi și pentru a vă arăta că apreciem întru totul diversitatea oferită de Uniunea Europeană. Împreună cu Serviciul de Acțiune Externă și cu partenerii noștri din Trio, Finlanda și Croația, am convenit asupra unui program al Trioului care pune accentul pe progresele viitoare uh, legate de implementarea strategiei globale UE. Printre altele, prioritățile noastre comune includ angajamentul față de extinderea Uniunii Europene, consolidarea legăturilor economice, politice și sociale între Uniune și țările sale învecinate la est și sud, consolidarea sistemului multilateral bazat pe reguli de la nivelul Națiunilor Unite, precum și relațiile transatlantice și desfășurarea de activități la nivelul securității și apărării europene, precum și lansarea de metode de lucru eficiente. România deschide trioul următoarei președinții și programul nostru uh, stabilește bazele de lucru pentru lansarea acestor priorități cu îndrăzneala și entuziasmul unui prim mandat uh, la președinție. Acest lucru ne permite să fim siguri că vom putea sprijini eficient în uh, activitatea în alte reprezentante și a Serviciului European de Acțiune Externă pentru a garanta o acțiune externă eficientă și coerentă. Am început deja o cooperare fructuoasă cu SAE și vom continua această colaborare. Domnilor și domnilor, profilul global al Uniunii Europene depinde în mare parte de ritmul cu care este implementată strategia globală și de eficiența diverselor instrumente. Am creat astfel de instrumente de curând pentru a formula și pentru a duce mai departe calea europeană către pace, securitate și dezvoltare la nivel global. Eficiența. Una dintre principalele noastre domenii, patru la număr de prioritate, trebuie să se refere la resurse și la identitatea europeană. Eficiența este dorită pentru politica comună de securitate și apărare și poate fi obținută consolidând puterile hard și soft ale Uniunii Europene. Mecanismele existente, cum ar fi revizuirea anuală coordonată a apărării naționale, structura permanentă de cooperare, Fondul European de Apărare, toate acestea trebuie să fie consolidate, garantându-le coerența cu instrumente NATO și procese NATO similare, și România va sprijini toate acțiunile legate de cercetare și dezvoltare, inclusiv dezvoltarea în sectorul industrial. Genul acesta de progrese nu trebuie făcute în detrimentul părții civile a CSDP, din potrivă, este nevoie să fie consolidată cooperarea civil între partea civilă și militară și vom sprijini implementarea noului cadru de acțiune al abordării integrate europene pe durata întregului ciclu pentru a garanta un răspuns complet și flexibil la nivelul componentei civile CSDP. Cum am spus, relații transatlantice solide, acestea reprezintă un element uh, mai important ca niciodată. Valoarea și uh, trecutul relațiilor uh, dintre Uniunea Europeană, SUA și Canada ne dau încredere în viitor. Trebuie să facem eforturi pentru a depăși decalajele ce ne despart. În contextul securității globale, UE trebuie să-și continue eforturile pentru a-și consolida rezistența, pentru a lupta împotriva amenințărilor hibride și pentru a-și crește capacitatea de comunicare pe baza unei abordări integrate în ale acestor trei domenii. Vom învăța din uh, lecțiile de cooperare cu partenerii noștri externi În ceea ce privește nexusul intern și extern, contracararea de informații în momente vulnerabile și consolidarea rezistenței sociale cu măsuri pe termen scurt și lung. Uh, este foarte important să fim conștienți de diferitele opțiuni, aspirații sau alegeri și ce înseamnă acestea concret în ceea ce privește finanțarea. În contextul discuțiilor referitoare la viitorul cadru financiar multianual, președinția României va fi responsabilă în ceea ce privește procesul de negociere cu componenta externă a CFM și viitorul instrument de finanțare a acțiunilor externe cu accentul pus pe eficiență. Acesta va fi un test uh, pentru o Uniune Europeană a celor 27. Suntem conștienți de faptul că uh, o colaborare cu, parte, cu Parlamentul European este esențială aici. A doua prioritate se referă la acțiunile UE în Balcanii de Vest. Suntem acum uh, într-un moment cheie în ceea ce privește extinderea pentru a include și Balcanii de Vest. În iunie anul trecut, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, din această perspectivă, un pachet ambițios de extindere și suntem ferm de părere că Uniunea Europeană trebuie să-și țină promisiunile făcute în cadrul acestui pachet. Sperăm că sprijinul nostru comun, alături de asumarea responsabilității procesului de către partenerul nostru și rezultatele tangibile ale reformei, care sunt esențiale pentru extindere, deci sperăm că toate aceste lucruri vor crea contextul favorabil, astfel încât Consiliul să hotărască lansarea negocierilor cu Firom și Albania în iunie 2019. Vom continua să sprijinim evoluția negocierilor de aderare cu Serbia și Muntenegru, Bosnia și Herțegovina trebuie de asemenea să beneficieze de atenția europeană pentru a nu crea o abordare europeană dezechilibrată în această parte a Balcanilor. Dincolo de procesul de extindere, realitatea regională cere o gândire deschisă, cooperare extinsă și abordări practice. În acest sens, vom acorda o atenție specială situației din Balcanii de Vest, stimulând cetățenia activă, o cultură a înțelegerii reciproce și a dialogului. De asemenea, vom încuraja o discuție legată de prioritizarea cooperării regionale în Europa de Sud-Est și în special cu privire la modul în care Uniunea Europeană relaționează cu diverse inițiative și structuri regionale. În ceea ce privește Turcia, obiectivul nostru global este să păstrăm canalele de comunicare deschise din perspectiva faptului că vorbim despre o țară candidată și un partener strategic al Uniunii Europene în multe domenii. Parlamentul European va înțelege atenția acordată de România, o țară din bazinul Mării Negre, prin urmare perfect conștientă de importanța strategică a Turciei. Stimați membri ai Comitetului, considerăm că acesta este unul dintre domeniile cheie ale președinției române. În mai 2019 vom sărbători 10 ani de la lansarea parteneriatului pentru Est în 2009. În acest sens, România își va concentra eforturile astfel încât acest moment aniversar să fie marcat de un progres semnificativ în evoluarea relațiilor cu partenerii noștri și la realizarea obiectivelor noastre comune pentru 2020. În același timp, vom încerca să dăm naștere la o discuție cu privire la viitorul parteneriatului pentru Est după 2020. Aceste, această politică ce există de un deceniu a pus bazele unui nou viitor pentru vecinii noștri din Est și este important să uh, perfecționăm acest parteneriat pentru Est și este important de asemenea ca aceste țări să-și urmeze calea către Europa. În acest sens, cele două momente electorale care se apropie pentru Moldova și Ucraina reprezintă o importanță specială și sunt niște evenimente strategice, să o recunoaștem. Introducerea Mării Negre din nou pe agenda Uniunii Europene este o pre- prioritate pentru președinția română. Acordăm mare atenție proiectelor de cooperare sectorială care vizează dezvoltarea economiei albastre în jurul Mării Negre pentru cercetare, inovare, protecția mediului, precum și pentru rețelele societății civile. Împreună cu Comisia Europeană ne vom ocupa de o agendă sectorială multidimensională, care însă rămâne constructivă pentru a revitaliza sinergia la Marea Neagră și pentru a orienta către viitorul deceniu cu o implementare mai vizibilă. O altă regiune prioritară este regiunea Asiei Centrale, care este o punte între Europa și Asia o placă turnantă în contextul actual al politicii europene pentru legătura cu Asia și din perspectiva viitoarei strategii UE pentru regiunea Asiei Centrale, președinția noastră va contribui la deschiderea eh, drumului către redinamizarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările din această regiune. Ultima noastră prioritate vizează implicarea la nivelul multilateralismului și al unei ordini mondiale bazate pe reguli. Dincolo de certitudinele mai noi sau mai vechi, această implicare arată convingerea noastră că UE și ONU trebuie să lucreze împreună ca forțe pozitive ale schimbării la nivel global. Implementarea agendei pentru dezvoltare durabilă și cooperarea în domeniul păcii, precum și rezistența în fața dezastrelor, sunt subiecte promovate de președinția română. Doamnelor și domnilor, așa cum am spus la începutul intervenției mele, programul de lucru al președinției noastre se bazează pe patru piloni. Europa convergenței, Europa securității, Europa actor global și Europa valorilor comune. Întâlnirea la nivel înalt extraordinară de la Sibiu uh, și rolul său în definirea agendei strategice permite să menționăm un al cincelea pilon al Europei care vrea să aleagă uh, de către și pentru sine și România este gata să-și aducă contribuția în acest sens. Vă stau la dispoziție pentru a continua această discuție și vă răspund la întrebări. Mulțumim, domnule ministru, pentru că ne-ați prezentat prioritățile președinției române în materie de relații internaționale. Am auzit multe lucruri care ar putea să fac acum obiectul unei discuții. Am 11 solicitări de intervenție, am început promițător dar avem doar 35 de minute la dispoziție, așa că am să-i rog pe colegi să nu depășească două minute fiecare, pentru ca domnul ministru să aibă apoi timp suficient pentru a răspunde. În 3 minute, nu, o să aveți 10 minute, domnule ministru. O să începem cu domnul Preda, colegul nostru din România. Interpol în Uh, mulțumesc, uh, uh, domnule ministru. Mă bucur că sunteți astăzi în Comisia de Afaceri Externe și vă urez succes în cele șase luni. Um, aș avea trei chestiuni punctuale. Prima se referă la recentele declarații ale președintelui chinez Xi Jinping despre posibilitatea unei Uh, reunificări uh, uh, și, mai precis, despre recuperarea Taiwanului, inclusiv prin forță. La sfârșitul acestei luni, noi vom discuta în Parlament, în sesiunea plenară, despre această chestiune. Care e poziția dumneavoastră în această privință și credeți că poate sunt necesare concluzii în Consiliu pe marginea acestei chestiuni? A doua problemă Uh, guvernul uh, din care faceți parte a discutat în nenumărate rânduri despre o eventuală mutare a ambasadei României la Ierusalim și aș vrea să știu dacă pe durata președinției uh, veți face demersuri pe lângă celelalte state membre pentru schimbarea poziției Uniunii în această privință, o poziție cunoscută. Și în fine, a treia chestiune se referă la Moldova. Știu că înainte de a începe această președinție uh, bucureștiul a blocat concluzii în consiliu legate de republica moldova venind cumva împotriva poziției exprimate de pildă de parlamentul european și de înalta reprezentantă în chestiunea uh, alegerilor și a democrației din uh, moldova um, poziția pe care ați îmbrățișat o este de fapt poziția oligarhului plahotniuc de la chișinău care nu a fost deloc fericit cu ce au spus Parlamentul sau Comisia pe tema evoluțiilor din Republica Moldova. Aș vrea să știu dacă pe durata celor șase luni de președinție veți ține seama de ce spune Parlamentul și de pildă despre concluziile pe care misiunea de observare electorală a Parlamentului le va trage după scrutinul din 24 uh, februarie. Vă mulțumesc. We take them all usually. Okay, fine. I'm good. Ok, thank you. Mulțumim, domnule Preda. Trecem acum la vicepreședintele domnul Andy Cristea. În Comisia pentru Politică Externă Uh, două întrebări uh, aș avea uh, a fi adresate. Prima întrebare, dat fiindcă expertiza românească pe dosarul Republicii Moldova este una de top, care ar fi așteptările realiste pe care ar trebui să le avem față de alegerile parlamentare care vor avea loc luna viitoare în Republica Moldova? Și a doua întrebare, recent s-a desfășurat reuniunea ministerială uh, Uh, Uniunea Europeană statele ASEAN. Uh, în această dimineață am votat în Comisia pentru Politică Externă uh, acordul de cooperare și parteneriat cu Singapore. Avem discuții luna viitoare Uh, discuție decisivă, de altfel, cu privire la acordul de liber schimb cu, cu Singapore. Uh, care ar fi poziția președinției uh, pe care o reprezentați cu privire la upgradarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și statele ASEAN la nivel de parteneriat strategic? Vă mulțumesc! mai avem un coleg român, ci un prieten al României, domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Un punct de procedură. Eu înțeleg că ar trebui să vă axați pe chestiune de extindere și așa mai departe. Dincolo de faptul că sunteți un ministru român, ar putea să aveți o părere proprie despre Sean și Taiwan și așa mai departe, dar conform tratatelor ca președinte High Representative, as far as I understand it. Correct me if I'm wrong. Anyway, I welcome your commitment uh, to multilateralism in particular. Vă salut foarte mult implicarea în ceea ce privește multilateralismul, mai ales creștere, având în vedere creșterea populismului și uh, în mod normal, România ar fi privită ca o țară din Balcani și eu sunt raportor pentru următoarele trei luni, cel puțin, pentru negru și salut comentariile făcute de dumneavoastră cu privire la sprijinirea aderării Muntenegrului și Serbiei. N-am vorbit despre Macedonia, e adevărat, unde urmează un referendum, să ținem pumnii că se va rezolva problema cu numele și sper că România va susține și candidatura Macedoniei, nu doar la UE, ci și, la, um, uh, și din aspirațiile sale euroatlantice. Sigur că mai există probleme în politica de vecinătate cu Ucraina, ce se întâmplă cu neimplementarea acordului de la Minsk și întrebarea mea, după cum vă imaginați, pentru că e o perioadă istorică pentru țara mea, Regatul Lumit uh, are avem Brexitul, știți, și fără îndoială veți fi președinția uh, în care se ocupă la momentul respectiv de situație. Cred că nu puteți comenta cu privire la situație și poziția guvernului dumneavoastră în Consiliu față de o astfel de cerere, dacă se uh, activează respectivul articol. Vom ști asta în curând. Deci, Guvernul Regatului Unit dorește să rămână implicat în o serie de domenii pe care le-ați menționat dumneavoastră, inclusiv în Balcanii de Vest și în asocierile PESC și CSDP legate de un parteneriat solid între Regatul Unit și Uniunea Europeană în domeniul securității externe. Va fi o mare provocare și chiar mai mare dacă vom avea un Brexit uh, uh, fără hard Brexit. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Rebecca Harms din partea verzilor. Apreciez promisiunea noastră că o să vă concentrați pe strategia de vecinătate și pe statele candidate și asociate. <clears throat> Am o întrebare francă. În aceste state candidate sau asociate, corupția e o problemă majoră. În Ucraina am contribuit la realizarea Procuraturii Anticorupție, pornind de la exemplu României, de la DNA-ul român, însă, între timp, iată, tot discutăm ce s-a întâmplat în România cu Laura Căveși și cu cel care a precedat-o în funcție. Ce părere aveți despre conducere prin puterea exemplului și în contextul combaterii corupției în calitatea noastră de ministru de externe al României. Și apoi Turcia. În perioada următoare o să discutăm raportul privind Turcia în Parlamentul European. Raportorul nostru în uh, proiectul de text cere suspendarea negocierilor de aderare. Considerați că posibilitatea unui război civil în Turcia, intervenția turcă din Siria, un stat um, NATO candidat la Uniunea Europeană. Credeți că situația de acolo îi mai permite să fie candidat? Mulțumim foarte mult, doamne Harms. Urmează domnul Cucan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Și toate cele bune în cele șase luni care urmează. M-aș referi doar la extinderea Uniunii Europene spre Balcanii Occidentali. Ați menționat-o ca o prioritate pentru președinția noastră. De multă vreme tot vorbim cu entuziasm despre extindere, a fost o strategie de extindere, președintea bulgară era foarte ambițioasă, vrea să ducă lucrurile mai departe, fost un summit european după 15 ani, președinția austriacă a venit cu o experiență copleșitoare în materie de barcani occidentali. <clears throat> Și dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în termeni concreți, va trebui să vă uitați cu lupa dacă vreți să, să găsiți ceva. Uh, Tot spunem că e o oportunitate extraordinară pentru Balcanii Occidentali, Bulgaria, Austria, <clears throat> dar în ceea ce privește România, s-au exprimat și o serie de voci sceptice, așa că dumneavoastră aveți o șansă esențială, eh, importantă. Puteți să-i surprindeți plăcut. Puteți profita de asta. Mă tem, după ce v-am ascultat, că riscăm să ne pierdem credibilitatea în Balcanii Occidentali. Le spunem ce au de făcut. Ei fac, și după aceea unii dintre noi spun, spunem, bun, de acord ați făcut, dar nu, nu suntem de acord cu, cu aderarea. Știm despre ce țări e vorba, nu putem să spunem cu voce tare. Așa că vă rog <clears throat> să știți că o să ne uităm cu toții la ce veți face dumneavoastră și vă rugăm, surprindeți-ne în mod plăcut. Vă mulțumesc. Thank you, Edward Kukan. Next is Mr. Pașcu. Urmează domnul Pașcu. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În politică, totul e necesar și totul în același timp e insuficient. Asta ca răspuns, domnule Cucan, la ce spuneați dumneavoastră mai, mai devreme. Însă aș schimba puțin abordarea și l-aș întreba pe domnul ministru ce părere are despre importanța politică a apartenenței la Eurogrup. Întărește asta poziția unei țări? Să fie membru acestui grup? Sau e o situație normală, inevitabilă? Mulțumesc! Thank you, Ioan. Next is on my... Mulțumim. Urmează domnul Tăcheș. Bine ați venit, eh, domnule eh, ministru. Eh, România, ca președinte al Uniunii, a propus scopuri nobile lucrând pe făurirea unei Europe mai bune și mai unite, în mod concret întărirea co- coeziunii comunitare, reducerea divizii, divizării dintre statele membre și așa mai departe, dar atât timp cât uh, aceste țeluri europene nu au fost realizate nici uh, măcar la noi în țară, ba chiar putem spune că societatea și politicul român uh, nu au fost atât de mult divizate în ultimii 30 de ani ca în prezent, iar naționalismul antimaghiar actual câteodată ne amintește chiar de vremurile național-comunismului ceaușist, pe drept se pune întrebarea cum ar putea realiza țara noastră standardele și scopurile nobile propuse pe plan internațional, ca coeziunea, consensul, unitatea socio socială, politică, dacă la noi acasă nu este în, sare, în stare să le înfăptuiască. Ori eh, nu ar trebui să exportăm conflictele noastre în EU. Eh, pe de altă parte, eh, mă refer la acel parteneriat strategic care există între țările noastre vecine, România și Ungaria. Am urmărit cu atenție întâlnirile și întrevederile dumneavoastră cu omologul maghiar. Din acestea și din declarațiile dumneavoastră reiese că vă bazați pe respectul reciproc în relațiile româno-maghiare și aveți o colaborare echilibrată de vecinătate cu Ungaria. Ne-am bucurat foarte mult că europarlamentarii partidului dumneavoastră ALDE în Parlamentul European au votat împotriva raportului Sargentini, eh, care condamnă pe nedrept Ungaria, respectiv politica ungară privind criza migrației. Cum apreciați posibilității cooperării româno-maghiare în privința confruntării migrației ilegale care năpustește în Europa? Thank you. Next is... Mulțumim. Urmează domnul Frunzulică. Pentru, s uh, noastră ați reiterat în mai multe ocazii angajamentul României pentru avansarea politicii de extindere a Uniunii Europene, evidențind în același timp necesitatea menținerea angajamentului Uniunii Europene foarte puternic față de parteneriatul estic. În acest context, cum va sprijini președinția română a Consiliului UE parcursul european atât de important pentru stabilitatea Europei, a eh, partenerilor estici care au încheiat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și mă refer în primul rând la Republica Moldova, Ucraina și Georgia. În același timp, eh, domnule ministru, eh, pe perioada președinției române a Consiliului Uniunii Europene, um, noi am lansat uh, acest mesaj de solidaritate și unitate a țărilor Uniunii Europene. Uh, cum vom acționa în așa fel încât să nu mai existe aceste diferențieri pe care uh, anumiți lideri politici le fac între țările membre ale Uniunii Europene, țări de rangul 1 și țări de rangul 2 și mă refer în primul rând la faptul că poate în această președinție România va deveni membră a spațiului Schengen alături de Bulgaria și poate și Croația. Mulțumesc mult! Thank you, Doru. Next is Mr. Milan Mon. Mulțumim, are cuvântul domnul Milan Mon. Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, mă surprinde atenția pe care o acordați uh, vecinătății, dar mă miră faptul că vorbesc doar de Est. Estul e important pentru România, înțeleg, dar cred că vecinătatea cu Sudul, cu zona Mediteranei, este de asemenea una foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Eu vin din Spania și sunt multe țări europene care se învecinează cu țările din sudul Mediteranei și aș vrea să știu ce părere aveți. Eu cred că n-ar trebui să uităm și această dimensiune mediteraneană când vorbim de vecinătate. Și dați fiindcă am luat cuvântul, dați-mi voie să spun două lucruri. Venezuela traversează niște momente dramatice, e o nevoie ca Uniunea Europeană să acorde o mai mare atenție. O facem în Parlament, dar aș vrea ca și Consiliul să dea atenție acestui subiect și să vedem dacă reușim să deblocăm negocierile negocierile cu Mercosurul. E o prioritate nu doar politică, ci și economică și comercială pentru Uniunea Europeană. Și am trăit niște momente europene și sperăm că impulsul președinției dumneavoastră poate ajuta la finalizarea acestor negocieri importante. Mulțumesc! Thank you, Ms. Gomez. Mulțumim. Are cuvântul doamna Gomes. Bine ați venit, domnule ministru. A patra directivă împotriva spălării de bani vorbește și de combaterea finanțării terorismului. Se pare că sunt probleme cu transpunerea acestei directive în România. O să lăsați chestiunea la latitudinea Ministrului Român de Finanțe sau va cere un efort și din partea noastră pentru că este vorba și de finanțarea terorismului, dincolo de combaterea spălării de bani? <coughs> Ne-am întâlnit câțiva dintre noi cu uh, președinta noua aleasă a Georgiei și dânsa ne-a spus despre așteptările pe care le are Georgia de la noua președinție a Consiliului în ceea ce privește angajamentele din parteneriatul estic, conectivitatea Mării Negre. Ce planuri aveți din acest punct de vedere? Și mă alătur și eu întrebării privind de Turcia pusă de colega mea Rebecca Harms și întrebarea referitoare la uh, Moldova. În ceea ce privește Ierusalimul și propunerea de a transfera ambasada la Ierusalim, aș vrea să știu cum se aliniază acest lucru la politica de durată a Uniunii Europene care sprijină soluția celor două state la, ca, ca rezolvarea conflictului israelo-palestinian. Ultima intervenție, domnul Navridis. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc și eu limba maternă. Stimate domnule ministru, bun venit! O să fiți probabil de acord cu mine când spun că o președinție de succes înseamnă că prioritățile președinției se vor baza pe valorile și principiile Uniunii Europene în ansamblul lor. Eu aș vrea să știu ce părere aveți. <clears throat> Veți opera strict în baza acestui cadru. În ceea ce privește Turcia, după luni și ani de zile, tot vorbim de parteneriat strategic. Dar care sunt faptele concrete? Turcia, sau mai precis guvernul AKP al domnului Erdogan, nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în relația cu Uniunea Europeană, chestiuni ce țin de respectarea statului de drept în Turcia, Uh, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, respectarea și recunoașterea Ciprului. Dumneavoastră veți ține cont de această stare de fapt uh, sau veți favoriza acordul comercial care fac abstracție de această situație. Există o cooperație strategic, cooperare strategică <clears throat> cu, cu țări cum ar fi cele din Mediterana sau cu Israelul și Iordania. Există o astfel de cooperare pentru pace și stabilitate. Însă, dincolo de asta, guvernul domnului Erdogan chiar astăzi anunță măsuri legale, acțiuni militare în toată această zonă a Mediteranei Orientale. Noi ne așteptăm ca dumneavoastră să respectați valorile europene care cer respectarea acestor principii, respectarea integrității teritoriale, în special a Ciprului. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru contribuțiile noastre. Domnule ministru, aș dori să intervin și eu. O să aveți 10 minute, dar dați-mi voie să întreb și eu o întrebare ne spuneați că parteneriatul estic va fi o prioritate a președinției române. Probabil o să comemorăm sau să celebrăm 10 ani de la crearea acestui parteneriat oriental, însă colegii au menționat deja situația din Moldova. Chestiunea Moldovei a fost discutată în repetate rânduri în comisia noastră și și în plenul Parlamentului. Majoritatea parlamentarilor europeni și-au exprimat uh, îngrijorarea serioasă în ceea ce privește deteriorarea standardelor democratice în țara vecină. Atunci vă întreb, are în vedere președinția română măsuri menite a îmbunătăți situația din Moldova, mai ales uh, având în vedere alegerile parlamentare din 24 februarie din această țară? Vă mulțumesc foarte mult. Sper că îmi permiteți să încerc să răspund în perioada de timp care mi-a fost alocată, în cele șapte minute, și voi încerca să răspund la toate întrebările. 15. 15. Cât de generos sunteți. Vă mulțumesc. Permiteți-mi să răspund la întrebarea dumneavoastră, în primul rând. Sunteți cap de listă. Vreau să vă spun foarte clar, poziția noastră legată de Moldova este să sprijinim apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Nu stabilim niciun fel de legături speciale cu niciun fel de personalități politice din Moldova. Lucrăm cu instituțiile o parte foarte importantă pentru Agenția pentru Dezvoltare Internațională, tocmai se ocupă de proiecte în Moldova care sunt în beneficiul cetățenilor și nimic altceva. Din această perspectivă, acțiunile pe care le putem întreprinde, ați făcut referire la alegeri. Acum trei zile sau patru zile, M-am aflat la Chișinău. Am participat la sărbătorirea Zilei Diplomației. Am discutat cu primul ministru, cu ministrul de externe și aceștia au transmis un mesaj foarte clar. Există o linie roșie care poate crea probleme enorme pentru Moldova și anume organizarea alegerilor. Aceste alegeri trebuie să fie libere, echitabile, organizate și sub, obse- sub observarea trimișilor și din partea Uniunii Europene, OCDE. De aceea, ce putem noi să facem? Să le transmitem mesaje foarte clare cu privire la această linie roșie pe care nu ar trebui să o depășească. Cam atât ar fi pe acest punct. Permiteți-mi să încep acum, dacă îmi dați voie. Multe întrebări mi-au fost adresate în limba română, așa că aș răspunde în limba română. E bine pentru cei care au întrebat uh, în română, ceilalți vor înțelege excelent. Uh, the issue of uh, Mr. Uh, Cristian Preda. Uh, Domnul Cristian Preda. Inclusiv prin forță Eh, este unul din punctele pe agenda Gimnic, care se va desfășura la București pe 31 august, cu participarea, tu, eh, pardon, ianuarie, am zis august? Oi, <laughs> de mine. 31 ianuarie, eh, cu participarea tuturor ministrilor de externe și această temă va face obiectul unei discuții, astfel încât poziția noastră a țărilor membre ale Uniunii Europene să fie o poziție agreată de practic toate, toate statele. Dacă mă întrebați pe mine, vă spun foarte cinstit, eu cred foarte, foarte onest că uh, reunificarea prin negocieri politice este singura cale care poate fi acceptată, dar sigur o să vedem care este uh, în general uh, atmosfera uh, și pozițiile colegilor noștri care reprezintă celelalte state membre. Mutarea ambasadei la Ierusalim nu este o temă. Singurul lucru care s-a făcut în România după decizia președintelui Trump de a muta ambasada uh, americană de la Tel Aviv la Ierusalim a fost evaluarea uh, analitică a ceea ce impune o asemenea mișcare la nivelul României care s-a bazat pe chestiuni care țin de avantaje și dezavantaje, dar mai ales pe o analiză foarte serioasă a bazei juridice. Ori rezoluțiile Consiliului de Securitate, rezoluțiile adunării generale a ONU, prevederile unor acorduri internaționale, cum ar fi, de exemplu, de la Oslo și altele, sunt extrem de clare în această privință. În consecință, nu există niciun fel de decizie privind mutarea ambasadei. Moldova, concluzii blocate. Nu le-am blocat Nu, noi, au fost mai multe țări care și-au exprimat uh, uh, rezerva față de concluzii. Noi am pornit de la, uh, de la o poziție foarte simplă. Nu considerăm că în perioada electorală noi trebuie să dăm semnale care să fie folosite în campania electorală din Moldova de o forță politică sau alta. Poziția noastră rămâne aceeași, sprijinul pentru Moldova va fi în continuare atât timp cât vor continua reformele și va fi într-adevăr o evoluție foarte clară în societatea din Republica Moldova și în rest, așa cum am spus, nu avem relații cu persoane, ați eh, folosit numele unui lider politic, nu avem relații cu persoane, avem relațiile cu instituții. Domnul eh, Andy Cristea, așteptări alegeri în Republica Moldova eh, Acum patru zile când am fost în Republica Moldova, m-am întâlnit cu premierul care reprezintă coaliția de guvernare și am avut de asemenea o masă cu toți membrii opoziției neparlamentare din Republica Moldova. Concluzia pe care am desprins-o din toate discuțiile pe care le-am avut este că la ora actuală Practic, se poate vorbi de o treime de voturi pentru Partidul Socialist, o treime de voturi pentru Partidul Democrat, o treime de voturi pentru partidele din, uh, din opoziția neparlamentară, care stau foarte bine în sondaje. În aceste condiții, la guvern am transmis un semnal foarte clar. Nu tăiați punțile de legătură cu opoziția neparlamentară. S-ar putea să aveți mare nevoie de ei. Tot așa cum am discutat și cu colegii din opoziția neparlamentară, știu că aveți alte principii și valori decât cele ale, ale guvernului actual, ale majorității actuale. Nu lăsați să se piardă această ocazie, pentru că în Moldova s-au investit prea mulți bani și este păcat ca acest efort pro-european să nu continue. Ehm, așteptăm alegerile, sigur vom vedea ce se va face, e greu de spus. Acordul de parteneriat și cooperare cu Singapore, parteneriat eh, în general eh, cu țările ASEAN, ce putem noi să facem? Noi avem, din acest punct de vedere, în relația cu ASEAN, suntem preocupați de conectivitatea cu zona respectivă, cu zona Asiei, dar unul din instrumentele fundamentale pe care le avem și care le folosim este educarea tinerilor din țările asiatice. Tocmai datorită acestei priorități pe care acordăm educației, am hotărât să facem un eveniment la București cu ministrii educației din țările ASEAN și back-to-back, -back, cum se spune în franceză, cu ASEM este o organizație care este compusă din reprezentanța studenților și din uh, rectorii universităților din uh, Asia este modalitatea prin care noi dorim ca România să contribuie într-adevăr la o evoluție cât mai rapidă a sistemului de, de învățământ și de educație din, din, Asia, din țările asiatice. Domnul Tanoc, multilateralism, țară balcanică, uh, nu, no, uh, sorry, I have to. Huh? Yes. I will pass to English. Can we? Voi trece la limba engleză, îmi permiteți? Sigur, avem 24 de limbi din care puteți să alegeți. Atunci aș avea eu probleme. Ce pot să spun? Există o decizie care a fost luată de societatea britanică, o decizie pe care o respectăm. Am participat la negocieri între Michel Barnier și autorități la Londra La Consiliul de Șef de Stat și de Guvern din decembrie, aceștia au acceptat și au sprijinit acordul de retragere și declarația politică legată de viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea Europeană. Din această perspectivă, ce putem să facem noi? Aflați la președinția rotativă aflați la președinție, ce putem să facem în aceste circumstanțe? Dacă Regatul Unit dorește să extindă perioada de până la plecare și poate între timp să facă niște modificări la proiectul de acord sau la declarația politică, ce putem noi să facem? Noi putem să uh, creăm din punct de vedere logistic asemenea posibilități, să avem o reuniune în care diferitele state din Uniunea Europeană să poată să-și exprime părerile și să ajungă la un consens. Ce ne dorim noi e să contribuim la dezvoltarea unui consens în Uniunea Europeană 27 în relația cu Regatul Unit. Și din această perspectivă vreau să vă spun foarte clar, nouă ne pare foarte rău de decizia pe care ați luat-o, într-adevăr rău, uh, și noi ne dorim ca Regatul Unit să rămână cât de apropiat de Uniunea Europeană, mai ales pe domenii cum ar fi securitate, apărare, afaceri externe și multe alte domenii în care Regatul Unit are o voce puternică. Dacă vor părăsi Uniunea Europeană și vom avea un Brexit fără acord, atunci avem un instrument intitulat Instrumentul pentru Parteneria Strategic, care a fost încheiat în 2003. Prin acest instrument, acest instrument e cel pe care ne-am hotărât să-l actualizăm și să-l transformăm într-un fel de bază juridică pentru viitoarea cooperare. Vor fi acoperite astfel relațiile politice, securitatea, apărarea, dimensiunea economică, culturală, inovarea și altele. Suntem pregătiți de orice ce putem să facem noi la președinție, să oferim condițiile de care e nevoie și să încercăm să ajungem la un consens cât mai repede posibil. Doamna Rebecca Harms, corupție, Ucraina, Laura Căve și Turcia, intervenția în Turcia. Avem o perspectivă diferită și îmi pare rău în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și statele candidate sau membrii de plin ai Uniunii Europene. Din perspectiva noastră, faptul că Există niște valori fundamentale la nivelul Uniunii Europene și există eforturi de a pune în aplicare asemenea valori în toate statele, fie că aceste state sunt state membre sau candidate. Ei bine, noi considerăm că acest aspect este cel mai important pe care îl poate face Uniunea Europeană în toate societățile. E adevărat pentru dumneavoastră, pentru noi, e adevărat și pentru Turcia. Și voi răspunde și la întrebarea legată de Turcia. Jumătate din populația turcească, dacă e să ne uităm la referendumul care a avut loc în Turcia, atunci ne-am dat seama că părerile sunt foarte împărțite, jumătate Cum pot eu? Ar trebui eu să renunț la jumătate din populație cei care își doresc să vină în Uniunea Europeană pentru că cealaltă jumătate are o altfel de politică. Nu cred că aceasta este abordarea corectă. În al doilea rând, cât timp menținem contactul cu Turcia? Cât timp au acest statut de stat candidat, avem anumită marjă de manevră asupra lor. Dacă se întrerupe acest contact, totul s-a terminat. Aceasta este abordarea mea, nu voi încerca să o impun nimănui altcuiva, depinde de dumneavoastră. Aceleași lucruri e valabil și pentru Ucraina și pentru Moldova relația cu Uniunea Europeană. Au, au spus că au această intenție să devină membri de plin. Acesta este pilonul cel mai important din procesul lor de reformă democratică, în toate statele, până și în România, până și statul nostru democratic poate să mai evolueze. Nu cred că nimeni poate să spună că are o democrație perfectă. Însă dialogul nostru cu Uniunea Europeană, ca membru de plin, ca membru candidat, toate acestea reprezintă, cum vă spuneam, un sprijin și o încurajare pentru evoluții în domeniu. Compatibilitatea cu apartenența, v-am spus deja ce cred despre Turcia. Domnule Cucan, Vreți să vă surprindem? Nu vă putem surprinde foarte mult, însă vreau să vă spun că ne-am decis să organizăm la nivel de miniștri de afaceri externe, cum spuneam deja, la 31 ianuarie am organizat o discuție la care vor participa toate statele din Balcanii Occidentali. Vom avea o discuție foarte deschisă cu cărțile pe față și vom fi onorați și de prezența lui David McAllister. Veți avea un aport important. Iată ce putem să facem. Nu e o surpriză, însă sper că rezultatele vor fi poate surprinzătoare pentru o parte dintre dumneavoastră. Domnule Pașcu, odată ce ați fost ministru, rămâneți ministru pe viață. Domnule ministru Pașcu, trebuie să vă spun cu toată sinceritatea că Intrarea în zona euro e un obiectiv al României și vă spun asta într-un mod foarte deschis. Din punct de vedere tehnic, România respectă toate condiționalitățile astfel încât să se alăture zonei euro. Există o problemă. Problema e cea legată de capacitate, capacitatea celor cetățeni cu venituri și salarii foarte mici de a supraviețui, astfel încât să putem să folosim euro. Ce încercăm să facem în acest moment? Încercăm să creștem veniturile astfel încât să creăm o bază minimă pentru pătura cea mai joasă a populației, astfel încât să nu îi omorâm odată cu trecerea la euro. În același timp, din punct de vedere politic, pentru noi e foarte important să intrăm în zona euro. De ce? Pentru că Există această idee a unei geometrii variabile, o Europa cu două viteze și tocmai de aceea o preocupare de-a noastră e să solicităm ca acele state care nu fac parte din zona euro ci sunt, suntem state în care suntem cetățeni obișnuiți cu propria monedă, cred că și noi avem dreptul să fim invitați la toate discuțiile pe chestiuni bugetare și financiare, chiar dacă nu facem parte din zona euro. Fără să ne prefacem că ar trebui să participăm atunci când se adoptă decizii. Însă trebuie să fim informați și să fim integrați în toate aceste discuții legate de progres pe asemenea chestiuni. Coeziunea, da. Tocmai pentru că avem probleme mari în societatea noastră, ca și în alte țări, coeziunea și convergența reprezintă pentru noi valorile cele mai importante. Dorim să le promovăm și dorim să folosim prilejul președinției astfel ca oamenii să înțeleagă, cetățenii României să vadă la fața locului ce înseamnă Uniunea Europeană și poate că asta va duce și la o anumită schimbare de optică în legătură cu Uniunea Europeană. Relațiile cu, eh, cu, eh, cu Ungaria sunt excelente. Eu vă dau un singur, eh, un singur argument balanța noastră comercială Ungaria, amin noi reprezentăm pentru Ungaria al doilea partener economic la nivel european. Evident, pe primul loc e Germania, dar nimeni nu e perfect. Noi suntem pe locul 2 și încercăm să mergem înainte. Există o bază extrem de solidă, care e baza economică, unde interesele reale ale oamenilor joacă un rol deosebit. Sigur că există puncte de vedere diferite, mai ales eh, într-un an în care sărbătorim eh, 100 de ani de la primul război mondial, există opinii diferite. Aceste opinii se pot foarte bine discuta în interiorul istoricilor, a, a celor care se ocupă de aceste probleme. Dar vreau să vă asigur că relația mea personală cu ministrul de externe, și o să râdeți, inclusiv cu primul ministru al Ungariei, este cordială, prietenească și ori de câte ori avem probleme, găsim și soluții pentru ele. Doru Frunzulică, extindere cum am sprijini acordul de asociere, depinde de rezultatul convergenței și coeziunii. Cu spațiul Schengen răspundem la toate criteriile, e o problemă politică care ne depășește. Uh, neighborhood policy for Romania. What can we do for the Mediterranean? Yes, I'm, I'm... Politica de vecinătate, ce putem să facem? Dar am făcut o greșeală atunci când am discutat despre prioritățile noastre pentru relațiile cu parteneriatul estic. Trebuie să adaug uh, și faptul că noi suntem foarte conștienți de faptul că atunci când vorbim de migrație, trebuie să intervine aici sudul. Presiunea e în sudul continentului, ceea ce se întâmplă din Maroc spre Spania. Vom continua să sprijinim o idee de o abordare bună pe nord, pe granița estică și toate granițele Uniunii Europene. Yeah, directive for, um, for the... Directiva privind spălarea banilor, care e discutată în Parlament în procesul de aprobare acum în România această directivă. Pentru Moldova, cred că v-am răspuns și în legătură cu mutarea ambasadei, apoi Turcia, cred că am răspuns și acolo. Domnule McAllister, dumneavoastră ați obținut primul răspuns. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule Meleșcanu, vă mulțumim. 20 de minute foarte intense acum la sfârșit. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult că ați venit în comisia noastră, vă mulțumim că ați răspuns la toate întrebările colegilor. Mult noroc. Mult noroc. A lot of luck. A lot of luck. Și mult noroc. Mult noroc în următoarele șase luni. Cu toți avem nevoie de noroc. Să vă bucurați de timpul petrecut la Bruxelles, o zi plăcută. Stimați colegi, avem o oarecare întârziere, așa că haideți să și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 32. So, colleagues. Stimați colegi, trecem la punctul 32. Relațiile politice UE-Rusia. Fără să mai dau eu nimic, îi dau cuvântul Sandrei Calniete acum. Avem 10 minute pentru acest subiect. Și asta pentru că avem ordine de zi foarte încărcate. În ultimul moment a trebuit să mutăm acest punct de ieri pe astăzi, așa că cel mai bine ar fi ca Sandra Calniete să ne spună care e abordarea dumneai, cum să lucrăm cu colegii din celelalte grupuri și sper că vom reuși să ajungem la compromisuri bune la acest important raport. Aveți cuvântul, doamnă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest punct inițial trebuia să se regăsească astăzi. După aceea a fost mutat pentru ziua de luni și acum a fost mutat din nou. Rusia este un partener foarte important și să discut în 10 minute, eu voi face tot ce îmi stă în putință. Ca a fost ambasador și fost uh, ministru de externe, timp de 15 ani am depus eforturi uh, diplomatice astfel încât să construiesc relații constructive cu Rusia bazate pe respect și cooperare. Cu toate acestea, din 2008, când Rusia a atacat Georgia, de atunci am fost tot mai convinsă că comunitatea internațională trebuie să facă față acestei realități și anume Rusia Rusia se schimbă dintr-un partener responsabil la nivel internațional, devine un stat periculos pentru vecinii țăi. Premonițiile mele au devenit realitate în 2014, când Rusia a anexat, a anexat Crimea și a lansat un război agresiv împotriva Ucrainei. De aceea eu sunt convinsă că timpul unei diplomații cu minți s-a încheiat. E timpul să spunem lucrurilor pe nume. E ceea ce am făcut în proiectul meu de raport în ceea ce privește relațiile UE-Rusia. Aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care au depus amendamente la acest proiect de raport. În total avem 375 de amendamente. Nu e de mirare faptul că o mare parte dintre amendamente au de-a face cu sancțiunile actuale ale UE față de Rusia și cei care sunt responsabili de acte criminale și încălcarea dreptului internațional. E important să continuăm să consolidăm aceste sancțiuni față de Rusia până când aceasta va respecta normele internaționale, să oprească agresiunea asupra Ucrainei și altor state. Mulți colegi cer o unitate mai puternică a statelor membre, în timp ce unții, unii își doresc o poziție comună europeană. Numitorul comun al acestor amendamente e mai mult pentru mai mult, mai puțin pentru mai puțin. Mulți dintre noi sugerează ca parlament, Parlamentul să își reînnoiască corințele în ceea ce dorințele exprimate și în trecut și apoi e nevoie de consimțământul. A fost dat un consimțământ în comisia noastră în ceea ce privește inițiativa olandeză și regimul privind drepturile omului și regimul de sancțiuni. Totul trebuie să se miște cu viteză. Important e și acordul de parteneriat și cooperare cu Rusia. Raportorul a spus că trebuie oprit acest acord. Alți colegi continuă că acesta ar trebui să fie menținut sau înlocuit cu un nou cadru politic pentru relațiile UE-Rusia. Eu cred în continuare că există puțin spațiu de manevră pentru orice fel de cadru, atâta timp cât Rusia continuă să ocupă, pă, ocupe părți ale Ucrainei și să aibă atacuri hibride asupra statelor europene. Există un acord larg înțeleg între noi că e nevoie de un acord depus în aplicare, trebuie să fie continuat, însă colegii cer un angajament mai direct al Uniunii Europene pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei și de asemenea se cere și sprijin pentru forțe ONU de menținere a păcii la Donbass. O Opiniile noastre sunt diferite dacă există sau nu timp, spațiu pentru inițiative noi, majore, în relațiile UE-Rusia. Bineînțeles, există poziții tradiționale în ceea ce privește Nord Stream 2. Eu, ca raportor și mulți dintre colegi, sugerăm o renoire a apelului ca proiectul Nord Stream 2 să fie stopat pentru că nu se alinează cu politica energetică a UE. Colegii din stânga nu sunt de acord cu noi. Aștept cu nerăbdare niște discuții constructive în comisia noastră, aștept colaborarea cu raportorii din umbră, astfel încât să elaborăm amendamente de compromis. Avem prima noastră reuniune mâine și o majoritate a amendamentelor de compromis au fost deja redactate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Sandra. Excelent, pe scurt și la obiect. Nu avem mai mult timp la dispoziție, pentru că ar fi dificil apoi la celelalte puncte, la punctul cu India. Avem cinci colegi care doresc să intervină. Aș sugera maxim două minute și începem cu doamna Iaconsari. Vă mulțumesc foarte mult! Nu am primit încă amendamentele de compromis. Trebuie să le discutăm. Îmi pare rău că vine atât de târziu această propunere a dumneavoastră. Ideea mea principală e aceea de a spune că e păcat faptul că relațiile politice dintre Rusia și Uniunea Europeană se află într-un impas. Așa că rezultatul e că ne tot repetăm fără să facem nimic și nu există niciun fel de deschidere. E foarte trist. Doamna raportor spune cu îndreptățire la liniatul 4 că e important să fie scăzute tensiunile și că e nevoie să reducem riscul de neînțelegeri și interpretări greșite. Ceva important pentru decizie, o platformă importantă, e și dialogul nostru interparlamentar. Schimbul de păreri între parlamentari e un instrument important prin care să minimizăm neînțelegeri continuate. De aceea, ambele părți ar trebui să depună eforturi, să dea dovadă de bunăvoință și să înlăture obstacolele, astfel încât să poată continua acest acord de Rusia și să funcționeze. E absurd că politicienii nu se pot întâlni în mod oficial și comisiile comune nu se pot uh, reuni oficial când există asemenea relații tensionate. Avem nevoie de un nou cadru de cooperare pentru dialogul nostru politic, mai ales pe chestiunile legate de securitate și apoi pe domenii de interes comun, astfel încât să restabilim încrederea. Aceste comisii parlamentare comune ar trebui să existe în continuare până când va fi, va fi găsit un nou cadru care să înlocuiască pe cel existent. În aliniatul 12, sprijin solicitarea raportoarei pentru un dialog la nivel înalt între UE și Uniunea Economică Eurasiatică prin acorduri de asociere și prin acorduri de liber schimb aprofundate. Acestea sunt importante pentru a facilita, sunt importante însă pentru a facilita nivel, dialogul la nivel înalt, trebuie să existe ceva și la nivel mai abordabil. Trebuie să fie intensificate contactele de la om la om. Avem nevoie de programul Erasmus Plus și apoi o îngrijorare care lipsește, una majoră, lipsește din raport. Legătura între guvernul rusesc și extrema dreaptă și partidele naționaliste și guvernele naționaliste, cum ar fi în Ungaria. Acestea amenință valorile fundamentale ale Uniunii. Mulțumim, doamnă Iaconsari. Stimați colegi, deja avem întârziere și eu încerc cumva să respect ordinea de zi, așa că vă rog două minute. Nu vă cer mult prea mult. Domnul Tenăc. Thank you, and I'm speaking on behalf of Mrs. Anna Fotic. Mulțumesc, vorbesc în numele doamnei Fatiga, ce nu poate fi aici din motive de sănătate. Salut, evident, raportul Caniete. Doamna Caniete, care evident cunoaște Rusia mult mai bine decât mulți dintre noi și posibil și Rusia este acum lansată în politica sa externă expansionistă. Toată lumea se implică în Donbass, în Ucraina, în rolul în Siria, destabilizarea în Muntenegru. Eu sunt raportor permanent pentru Muntenegru și la atacul din uh, uh, Regatul Unit. Evident, Rusia nu este nici prietenul nostru în momentul de față, nici nu e interesată în apărarea valorilor și democrației europene. Doamna Fatiga a, are o serie de comentarii. Rusia nu trebuie tratat ca un parteneriat strategic atâta vreme cât are acest comportament agresiv. Nu trebuie să existe noi canale de comunicare cu Rusia și cele actuale să rămână deschise, dar la nivelul minim necesar. Sper o bună cooperare uh, pe durata negocierii raportului și uh, dorește să se adopte un text similar cu cel al domnului Lamberghis când a fost raportor și vrea să menționez în special aliniatul 10 pentru care, spunând că aceasta este o linie roșie pentru ECR și trebuie schimbată pentru a reflecta poziția grupului nostru în rost. Felicitări, Sandre, pentru un raport excelent. Mulțumesc! Mulțumim, Charles Tenac! Domnul Austeviciu de acum, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, într-adevăr, doamne Caniete, pe primul proiect de raport. Așteptăm să vedem schimburile și discuțiile de mâine dintre raportorii din umbră. Punctul de pornire ar trebui să fie, cred eu, un element foarte important al acestui raport și de aceea cer în tuturor celor care se vor ocupa de acest raport să nu pornească de la niște idei fanteziste când scriu acest raport, ci mai degrabă de la o evaluare a realității și abordări practice. Nu să schimbăm noi Rusia. Rusia uh, e pe calea sa și o va urma orice s-ar întâmpla. În al doilea rând, am văzut o scădere a încrederii uh, între noi și ruși nu există vreo dorință din partea rușilor să repare această încredere care a fost distrusă, deci haideți să nu ne facem autocritică pentru că nu avem dialog practic în acest sens. În al treilea rând, rușii aleg să se autoizoleze de multe instituții europene, inclusiv Consiliul European. Nu e o greșeală a noastră, ci alegerea lor. De aceea să vorbești despre un parteneriat strategic, mie mi se pare de neînțeles. Despre ce parteneriat strategic vorbind, vorbim? PCA-ul este lipsit de conținut. Nu duce la nimic și ar trebui să îi se pună capăt. Și în încheiere, nici în ceea ce privește noi relații de calitate cu Rusia. adică implicare la nivel critic și foarte limitat. Și relațiile cu Uniunea Europeană, nu înțeleg aici despre ce vorbim. Uniunea Economică Eurasia e menționată aici. Păi, domnilor și domnilor, acesta este un spațiu dominat de Rusia, politic și economic, Rusia plus, practic. Prin urmare, haideți să nu ne extrăduim noi, să înțelegem ceva ce rusii, rușii nu înțeleg. E doar un spațiu pentru ei, pentru a se extinde. De aceea am spus că de ce să ne implicăm în ceva ce ține de uh, Uh, interesele Rusiei și e dominat de ruși. Haideți să ne păstrăm realismul. Mulțumesc și felicitări, doamne Caniete, încă o dată. Thank you, Pet- Mulțumesc, Petra Sostevicius. Doamna Harms, acum. Mă alătur colegilor care i-au prezentat felicitările Sandrei. În primul proiect de text, mie îmi place foarte mult faptul că gestionează lucrurile și reușește să descrie toate provocările prezentate de Rusia la adresa Uniunii Europene prin implicarea din ce în ce mai intensă a țărilor uh, din parteneria, țărilor noastre partenere din parteneriatul de est. Pe de altă parte, Sandra reușește să descrie domenii de interes comun și În răspunsurile oferite la această contradicție, definește niște măsuri clare legate de uh, contracararea acestor provocări și a agresiunilor uh, în creștere în ultimii ani. De asemenea, vizează definirea de măsuri care ar putea ajuta să uh, pună bazele unei mai bune înțelegeri între cetățeni europeni și cetățeni ruși. Recomandările 15, 16 și tot ceea ce ține de uh, consolidarea și extinderea contextului pentru a include societatea civilă se bucură de sprijinul meu. Am citit că Vladimir Putin are o susținere mai mare în Serbia decât în Rusia, uh, țara sa maternă ceea ce ne arată că lucrurile evoluează în Rusia. Nu știm în ce direcție, dar să nu ne blocăm posibilitatea de a păstra aceste contacte. Mulțumim, domnul Fleckenstein și domnul Iurec, în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportoarei pentru această bună propunere de text, așa cum este ea, ne este ea prezentată. Ați prezentat situația, însă e bine să ne dați niște indicii pentru a ști cum putem gestiona lucrurile, cum putem îmbunătăți situația și avem o serie de propuneri pe care le-a menționat de altfel și Rebecca. Uh, și să avem și noi o poziție interesantă. Mai sunt două puncte pe care vreau să le menționez, cu care nu sunt de acord. Punctul 21. Aș vrea să vă rog să vă gândiți un pic la textul de aici. Nu vreau să spun că nu e adevărat ce ați scris acolo. Ideea nu este să stabilim cine e bun, cine e rău, cine e și mai rău, ci trebuie să lansăm un apel către cele două țări pentru a ne asigura că blocajul uh, îi se pune capăt blocajului și că dialogul parlamentar poate continua. La punctul 13 mă gândesc că nu o să pot avea o majoritate. Mulți nu sunt de acord cu mine nici în ceea ce privește nici diversificarea, nici dependența. Amenințarea cu sancțiuni nu trebuie să fie exploatată de concurenții de Statele Unite și ale Americii, de exemplu. Prin urmare, mă opun textului de la 13. Da, poate o să găsim o soluție. Cel puțin la punctul 21 sperăm să ajungem la un compromis. Knut Fleckenstein. Mulțumesc, Knut Fleckenstein și acum domnul Iurec în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu Sandrei. Uh, nu putem ignora Rusia în momentul de față și legăturile sale istorice uh, cu Uniunea Sovietică. Aproape jumătate din țările UE și-au câștigat independența eliberându-se de sub jugul sovietic și, uh, prin urmare, nu putem ignora aceste procese. Există totuși o moștenire bolșevică, nu vrem să o uh, ignorăm această moștenire. Ne dorim să nu se întâmple asta cu acest raport. Europa nu trebuie să privească pasiv cum crește cultul lui Lenin în această uh, țară, cum se face apologia imperialismului sovietic și justificarea comunismului. Condamnarea bolșevismului e și în interesul Rusiei, pentru că n-ai cum fi liber dacă nu rup de tot legăturile cu comunism, comunismul. Să ne amintim că Rusia a fost de altfel prima victimă Ah, există o urgență să consolidăm independența țărilor care și-au câștigat independența după căderea URSS-ului. Mă refer, de exemplu, la Belarus. În prezent, Rusia încearcă să convingă Belarus, Belarusul să renunțe la independența sa energetică. Uniunea Europeană a trebuit să ofere ajutoare financiare Belarusiei pentru a compensa retragerea subvențiilor energetice din Rusia. precum și un plan general pentru independența energetică. Asta nu are doar legătură cu sentimentul de securitate geopolitică în țările din Europa de vest, ci are legătură cu securitatea noastră a tuturor. Solidaritatea europeană ne impune un lucru, să facem tot ce ne stă în putere pentru a apăra independența Belarusului. Trebuie să acționăm în acest sens foarte repede. Deci haideți să adăugăm și acest subiect în rezoluție thank you. Mulțumesc. Mai vrea cineva să intervină? Văd că nu. Sandra Te vrei să spui ceva? Înțeleg că mâine vă întâlniți pentru un compromis, soluțiile de compromis? Doamna Caniete, da, la ora 10 ne întâlnim mâine, dar dat fiind că deocamdată mai redactăm propunerile de compromis, sunt gata doar primele 15, o să le și transmitem și sper că în jur de orele 20 vom putea să trimitem și restul. Probabil că e nevoie de încă o reuniune a raportorilor din umbră pentru săptămâna viitoare. Rămâne să vedem, da? Sigur, sugerez să ne întâlnim mâine pentru prima discuție. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit cu sugestii pentru raport și aștept cu deschidere să lucrăm cu raportorii din umbră. So. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Suntem cu o jumătate de oră întârziere. Îmi pare rău și avem și reuniunea uh, în comună cu Deve la 5 jumate. Nu știu cum o să ne descurcăm, dar vreau să-l rog pe Jeffrey Van Orton să mi se alăture. Uh, where is Mr. Wiegand? Ah, da drüben sunt sie. Herzlich willkommen. Schön, Sie wiederzusehen. Wir müssen das ein bisschen abkürzen. So. So, colleagues, I welcome Mr. Vega. Îi doresc bun venit domnului Vegand, care va prezenta noua strategie UE-India, comunicată Parlamentului și Consiliul de Înaltul Reprezentant de curând Vreau să urez bun venit membrilor delegației UE-India. Jeffrey Van Orden, președintele delegației, este alături de noi, așa că îi dau cuvântul direct domnului Vigand. Și o să încercăm să mai recuperăm din timpul uh, irosit. Ah, deci m-ați invitat să vorbesc repede. Bun, o să încerc să fiu cât mai concret și concis. Avem o nouă propunere și o comunicare a Comisiei și în alte reprezentante care a prezentat-o în noiembrie. Am obținut cu viteză susținerea Consiliului în decembrie, deci după doar trei săptămâni. Tocmai ne-am întors din New Delhi cu 10 zile în urmă, unde am stat câteva zile. Am avut o reuniune comună a tuturor șefilor de misiune în Asia Centrală și de Sud pentru prima dată în New Delhi. Am avut discuții bune cu guvernul indian și, domnule președinte, v-aș atrage atenția asupra faptului că pentru prima dată guvernul Indiei a emis un comunicat de presă în care salută inițiativa Uniunii Europene cu detalii. Ah, lucrul acesta nu se întâmplă chiar așa de des în relațiile externe ale Indiei, prin urmare, avem abordări similare în ceea ce privește consolidarea relațiilor. De 14 ani n-am mai avut o propunere a Comisiei și sprijinirea din partea Consiliului a unei strategii UE-India vrem să reprezentăm comunitatea de uh, factori interesați de ambele părți, vrem să ne maximizăm oportunitățile în ceea ce privește schimburile comerciale, politică externă și securitate. De asemenea, trebuie să fie importante activitatea comună legată de guvernanță și provocări actuale. Toate acestea trebuie să se bucure de o mai mare sinergie și o mai puternică coerență între UE și statele sale membre care n-a fost întotdeauna, să spunem, un uh, promotor al relației UE-India. Vrem să construim un parteneriat mult mai solid aceasta este o preocupare cheie a Indiei, dorește durabilitate în procesele rapide de transformare ale orașelor sale și structurilor sale economice. Vrem să ne alăturăm Indiei pentru a ajuta la consolidarea unei ordini globale bazate pe reguli cu multilateralism, adică bazată pe ONU și OMC. E un lucru relevant când ai de-a face cu cea mai mare democrație din lume, și cel de-al doilea spațiu democratic ca mărime. Vrem de asemenea să avem o abordare partajată în ceea ce privește provocările la nivel global eh, referitor la schimbări climatice și răspunsuri comune la amenințările la adresa securității. E foarte important să gândim la fel în relația cu India. Delegația pentru relațiile cu India, de altfel, a arătat acest lucru în repetate rânduri. India este un parteneriat important pentru UE în contextul geopolitic actual, unde uh, certitudinile sunt în continuă schimbare. India este a doua țară ca viteză de creștere a economiei după ASEAN. Vrem să dezvoltăm o prosperitate comună și trebuie să ne axăm pe modernizarea societății. UE este un partener natural pentru India datorită expertizei și tehnologiei existente la nivelul UE în uh, drumul său către o economie circulară, dezvoltare de infrastructură durabilă și protecția mediului, cu o tranziție și o digitalizare uh, pentru energie curată. Vrem să creăm noi oportunități de afaceri de ambele părți, vrem de asemenea să promovăm acces echitabil la piață și condiții de investiții previzibile în India. Investițiile europene în India sunt semnificative deja. 6.000 de companii europene oferă 6 milioane de locuri de muncă în India. UE este cel mai mare investitor în India, cu 73 de miliarde stoc de investiții. Promovăm uh, creștere și ajutăm la implementarea programelor sectoriale din India. Sprijinim cercetarea și creăm legătura între incubatoare și inovatoare. Și aș vrea să mă refer în acest context și la legătura cu conect, strategia noastră pentru conectivitate, care a mai fost uh, discutată aici. Strategia privind conectivitatea între UE și Asia trebuie să fie dezvoltată în parteneriat cu India, cea mai mare țară asiatică aproape de Europa. Vrem să vedem nu doar o dimensiune bilaterală, ci și o dimensiune a colaborării cu India în ceea ce privește provocările legate de conectivitate în regiune, în uh, Asia de Sud-Est sau Centrală. Cooperarea pe securitate cu India este un nou domeniu important. Am elaborat o serie de canale de dialogare importante pe contraterorism, maritim, dez dezarmare, amenințări hibride și vrem să trecem de la dialog la cooperare, inclusiv crearea de relații militare-militare și promovarea de schimburi comerciale. Fregata franceză Casa va merge în India și va ajunge săptămâna viitoare în portul Mumbai ca exemplu al cooperării concrete. Nava aceasta va oferi sprijin misiunii EUNAFOR Atalanta ulterior. Pe scurt, trebuie să colaborăm împreună pentru a proteja ordinea globală bazată pe reguli, trebuie să fim o forță a stabilității și a capacităților transformatoare în contextul global, să lucrăm împreună pe schimbări climatice și STG-uri, să lucrăm într-o lume multipolară ca pilon cheie pentru ordine internațională multipolară bazată pe reguli. Avem acțiuni comune între instituțiile europene și statele membre europene și vom crește coerența în acest sens. Sperăm că avem sprijinul instituției dumneavoastră pentru că astfel am răspunsul unui apel venit din partea dumneavoastră în 2017 când ați cerut să se adopte la nivel european o strategie consecventă pentru relațiile cu India, cu niște priorități clare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Vigan, pentru această prezentare. Acum uh, îi dau cuvântul domnului Jeffrey Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Această nouă abordare este una extrem de încurajatoare și mă bucură sprijinul acordat acestei noi strategii de guvernul indian. Atât India cât și Uniunea Europeană s-au schimbat foarte mult de la crearea în 2004 a parteneriatului strategic. În acel an, <clears throat> Uniunea Europeană a crescut de la 15 la 25 de state membre. India în momentul respectiv era pe locul 12 ca uh, PIB total. Acum e pe locul 6 după Statele Unite, China, Japonia, Germania și Regatul Unit și în 2030 va fi a treia economie a lumii. Chairman, that, uh, since I took over as chairman of the delegation for ca președinte al delegației eh, pentru relațiile cu India, întotdeauna am acordat o importanță deosebită întăririi acestor relații între India, Uniunea Europeană și statele membre și îmbunătățirea modului în care India este înțeleasă în acest Parlament. Sigur, n-am să prezint acum toate activitățile pe care le-am desfășurat în ultimii cinci ani, însă pot să vă spun că au fost numeroase și diverse în ultimii ani a fost, a fost o relativă neglijare a acestei relații. Au fost foarte multe dezbateri vizând uh, alte state de importanță mai mică decât cea a Indiei, ca să spun așa, și s-a discutat foarte puțin chestiunea Indiei ca atare. Comunicatul descris de domnul Vigand conține foarte multe elemente importante, însă lipsește un aspect deosebit de important și anume progresele în direcția încheierii unui acord cuprinzător de comercial și de investiții. Se spune acolo că UE și India vor trebui să își dezvolte relația pe planul investițiilor și a, comerci- și a comerțului. Se dorește un acord semnificativ pe plan economic. Sunt cuvinte frumoase, dar asta nu înseamnă mare lucru. Uh, practic, suntem unde eram și la summitul din octombrie 2017, după care ne-am ales cu un comunicat de 10 pagini, 56 de, 53 de aliniate, care descriau relațiile cu o singură referire la un acord de liber schimb era un angajament de a discuta un posibil acord de liber schimb, atâta tot, nimic altceva. E nevoie de acțiuni concrete. Negocierile pentru un acord comercial trenează de vreo 12 ani. Pentru acordul cu Canada am avut nevoie de 5. Sigur, dacă există voință de ambele părți, și cred că există voință de ambele părți, atunci un acord poate fi încheiat Cunoaștem chestiunile controversate, însă trebuie să spun că mă, mă bucură foarte mult această cooperare sectorială pe care o avem uh, pe multiple planuri cu India. Relația merge dincolo, bin, binișor dincolo de cea, cea economică. Avem interese comune în materie de contraterorism, uh, libera circulație, libera, libertatea de navigație, uh, schimbări de climă și dezvoltarea Africii, într-adevăr, multe, multe domenii. <clears throat> Cât am fost președinte al delegației pentru India, <clears throat> încă o dată, a șasea economie a lumii, cea mai rapidă creștere economică, curând va fi pe numărul 1 ca populație, a patra armată ca forță la nivel mondial. Cred că nu acordăm Indiei atenția pe care o merită. Putem deschide un nou capitol de cooperare aprofundată în multe domenii și sper într-adevăr că se va face ceva concret în termeni practici în direcția acestei cooperări. S-au făcut ceva progrese pe multe planuri, însă e nevoie de mult mai mult. și sper că odată cu acest comunicat lucrurile se vor schimba în bine pe multiple planuri. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Van Orden. Avem câteva minute la dispoziție pentru un schimb de opinii. Am uh, domnul Preda, domnul Tanok, doamna Lochbiller. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Ashir? Închidem lista vorbitorilor și dăm cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. În 2017 am fost uh, raportor al Parlamentului pentru relația politică între Uniunea Europeană și India și atunci am pus foarte mult uh, accentul pe dimensiunea strategică a relației noastre cu această țară <coughs> Mă bucur că, iată, definim prioritățile unui parteneriat cu adevărat strategic acum. Statele membre au câteva săptămâni la dispoziție pentru a se ralia acestei comunicări și asta trimite un mesaj pozitiv autorităților indiene, arătând angajamentul concret din partea Uniunii Europene. Acum, sigur, Urmează să vedem cum se vor traduce în realitate prioritățile identificate și, domnule Vigan, v-aș întreba care sunt pașii următori. Din câte știu, în 11-12 februarie, secretarul uh, de externe Vigea va veni la Bruxelles uh, și mi închipui că în acest context sperați să faceți ceva pași înainte și apoi uh, se fac ceva pași în direcția un acord de liber schimb cu India. Dacă nu mă înșel, în cele două documente nu se menționează așa ceva. Comunicarea și concluziile Consiliului. Vă mulțumesc. Domnul Tanaka are cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, cu 20 de ani în urmă și iată pentru bine al 20 la an în, în Parlament. Împreună cu, cu Jeffrey Van Orden am creat organizația Prieteni Indiei, nu mai există acum, avem o delegație pentru relația cu India, însă în acel moment încă recunoșteam importanța crescândă a Indiei ca putere regională. India este unul din statele BRICS, curând a cincea economie mondială, va depăși curând Regatul Unit, și își recâștigă rolul istoriei pe care l-a jucat alături de China până în secolul XVIII. Ne întoarcem la situația din trecut, cu alte cuvinte. E un partener strategic, e un stat democratic, un stat de drept și de aceea este un partener natural pentru noi pe plan politic și economic. Avem de asemenea interese comune în materie de securitate externă, și internă și aici putem coopera. India e o putere nucleară. Ar trebui, în opinia mea, să fie membru permanent al Consiliului de Securitate. A jucat un rol esențial de lungul anilor în misiunile de pace ale Națiunilor Unite. Eu am fost uh, raportor uh, pentru acordurile cu, cu Canada, Noua Zeelandă și raportor din umbră pentru, pentru uh, acordul cu Australia. Și Sper într-adevăr că o să avem un astfel de acord și cu India. E ironic că, iată, India pleacă și India e pe cale să își întărească relațiile comerciale și politice cu Uniunea Europeană. Regatul Unit, la negocierile de liber schimb, mi s-a spus că Regatul Unit a, a băgat bețe în roate, uh, mai ales când era vorba de regimul vizelor și de tarifele la exportul de băuturi spiritoase. Sper, prin urmare, că Uniunea Europeană va putea încheia acest acord uh, de liber schimb după Brexit și asta va crea relații benefice pentru ambii parteneri. Vă mulțumesc. Mulțumim. Charles, doamna Lochbiller are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Vigan, vă mulțumesc că ne-ați prezentat această strategie. Este loc aici de îmbunătățiri în materie de drepturi ale omului sau sunt uh, planuri de a întări multilateralismul, eventual de a aborda această chestiune la Geneva sau la Națiunile Unite? Dacă vă uitați la rezoluțiile Parlamentului, vedeți că avem, sunt legi care promovează drepturile omului în India. Problema e punerea în aplicare, respectarea lor, situația daliților, uh, violența potriva femeilor, arestarea unor militanți eh, pentru drepturile omului nu sunt promițătoare. Deci cred că drepturile omului ar trebui să fie integrate în această strategie. Spuneați de asemenea că ați decis împreună să abordați chestiunea conflictelor din regiune. Ne puteți spune mai concret despre ce e vorba? Va fi vorba de Sri Lanka. Se vor putea discuta crimele de război comise acolo. Mulțumim, domnule Lochbiller și domnul Bashir, ultimul pe listă. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că e târziu, n-am să mă întind foarte mult. S-a spus foarte bine că noi dorim o, un ordine internațional bazată pe reguli și tutelată de Națiunile Unite. Națiunile Unite au dat câteva rezoluții pe, pe tema Cașmirului, care n-au fost puse în aplicare. Se încalcă drepturile omului în Cașmir. Cred că ar trebui să amintim Indiei de obligațiile care revin în direcția respectării rezoluțiilor Națiunilor Unite trebuie să pună capăt acestui conflict și de asemenea să se abțină de la păstra 700.000 de militari acolo în Kashmir. Din 89 încoace, aproape 100.000 de oameni au murit. Armata beneficiază de imunitate în momentul în care acționează în Kashmir, ceea ce contravine direct valorilor noastre. Dacă India e o putere economică, n-ar trebui să o luăm în brațe doar pentru care succes, ar trebui să o și tragem la răspundere pentru nerespectarea valorilor la care noi aspirăm. Mulțumesc, colegi, pentru comentariile dumneavoastră. Cine vrea să intervină primul? Jeffrey, observații din partea ta și apoi dăm cuvântul lui Vigan. Foarte pe scurt, spune domnul Van Orden. Îmi pare rău că domnul Bashir a adus în discuție această chestiune în ceea ce privește Cașmirul. Cașmirul e un stat din componența Indiei. O parte a Cașmirului este ocupată în prezent de Pakistan. Eh, Azad, Gilgit și Baltistan. Și dacă vă uitați la rapoartele Națiunilor Unite, acestea critică situația drepturilor omului din acea parte a Cașmirului, unde populația este supusă la abuzuri incredibile și în plus uh, de acolo se lansează atacuri teroriste împotriva Indiei. E, e regretabil. Și cred că e în interesul nostru al tuturor ca Pakistanul și India să găsească un compromis. Trebuie să-și creeze legături comerciale și, și comunitare, bilaterale. Însă nu putem progresa dacă păstrăm această abordare strict unilaterală și o menționăm în instituții cum ar fi Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru interes, pentru sprijin și pentru întrebări. Mai întâi în ceea ce privește acordul de liber schimb, există un angajament ferm, clar, din partea Uniunii Europene de a negocia un astfel de acord. Conform concluziilor Consiliului, Uniunea Europeană se angajează pe calea găsirii unui acord reciproc avantajos cu India, care să conțină și dispoziții ambițioase în ceea ce mă privește schimburile comerciale și dezvoltarea durabilă. Propunerea Comisiei, concluziile Consiliului, vin să confirme acest lucru și de asemenea avem eforturile făcute de negociatorii șefi din, care reprezintă ambele părți în încercarea de a găsi un numitor comun pentru un acord uh, reciproc avantajos. Aici încă sigur rămân multe lucruri de rezolvat, cât de departe dorim să mergem. Comisia nu poate veni în fața Parlamentului cu, un, cu o propunere de acord care să nu includă un capitol privitor la, care să, la, la schimburi comerciale și dezvoltarea durabilă, la dreptul muncii, la legislația muncii, <clears throat> în care să nu se vorbească de achiziții publice. In goods or trade and services. So there are difficulties. Sunt, prin urmare, probleme și de aceea va trebui să facem eforturi suplimentare. Voința există de partea indiană să facem așa ceva, să definim mai bine domeniul de aplicare. S-ar putea să nu fie un acord atât de cuprinzător, comparabil cu celelalte pe care le avem, dar va fi suficient de cuprinzător ca să respecte regulile OMC și să beneficieze de sprijin politic. Întrebarea domnului Preda, ce urmează, Ministrul de externe va, va veni la noi peste două săptămâni. O să discutăm cu... O să discute cu, cu o serie de persoane, inclusiv secretarul general meu și o să examinăm uh, relațiile menționate de noi, o să avem de asemenea consultări pe plan securitar, pe plan economic, și sperăm să avem un summit mai târziu în cursul acestui an, după încheierea alegerilor din India, după alegerile parlamentare europene și știm exact uh, cine se așează la masă de ambele părți. <clears throat> Există uh, un acord politic uh, UE-India după întâlnirea de la Buenos Aires G20 dintre domnii Juncker, Tusk și Modi. Trebuie să, să avem o abordare proactivă și să ne asigurăm că prioritățile noastre sunt luate în calcul și că nu rămânem doar în etapa bunilor intenții, după cum spunea domnul Tanok. vom uh, încerca să cooperăm uh, și pe scena internațională cu India, în alte locuri din lume, după cum spune și doamna Lochbiller, fi suprapunerea vecinătăților, Orientul Mijlociu și Africa sunt zone de interes și pentru noi și pentru India. Și vom, ne vom pleca împreună asupra unor chestiuni care vizează vecinătatea Indiei. Până acum am cooperat foarte bine în contexte dificile, Sri Lanka și Maldive ar fi două exemple. și noi și India dorim să existe ordine constituțională în aceste țări, democrație și stat de drept. De asemenea, vrem să îmbunătățim cooperarea cu India și când e vorba de situația din Bangladesh și Myanmar. Și am să închei uh, răspunzând la întrebarea referitoare la drepturile omului în general și la Kashmir în particular. Dorim să cooperăm cu India pe tema drepturilor omului, un lucru statuat clar în documentele Comisiei și Consiliului, în contextul uh, Națiunilor Unite, pentru că acum India a redevenit membru al Consiliului Națiunilor Unite. <clears throat> o să insistăm în direcția unui astfel de dialog. Uniunea Europeană este singurul partener uh, de dialog pe tema drepturilor omului pe care le are India, însă în ultimii ani n-au fost aceste întâlniri, dar trebui, va trebui să le reluăm. Uniunea Europeană monitorizează situația drepturilor omului și a apărătorilor drepturilor omului din India și sprijinim prin campanii de conștientizare și asistență financiară și alte instrumente ah, sub instrumentul de, pentru democrație și drepturile omului. Încercăm să eliminăm uh, situațiile de discriminare și să rezolvăm cauzele violenței. Le-ați menționat și dumneavoastră. Punem accentul pe capacitarea femeilor și a liderilor comunității Dalit. Ceea ce privește Cașmirul, poziția noastră este clară. Încurajăm India și Pakistanul să găsească o soluție pe termen lung la situația din Kashmir, cu implicarea pe cât posibil a poporului din Kashmir. Ambele țări eh, trebuie să păstreze relații pașnice și să găsească o soluție la acest diferend. Considerăm că încălcarea drepturilor omului, atunci când se întâmplă, trebuie să fie investigată rapid, în mod transparent și în conformitate cu obligațiile internaționale. Apreciem faptul că guvernul indian permis ambasadorilor europeni și ambasadorului UE să, să călătorească în, în Cașmir și, de asemenea, Uniunea Europeană și aceste două state se angajează să combată terorismul sub toate formele. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Alte comentarii din partea dumneavoastră? Nu e cazul. Atunci, vă mulțumim! Vă mulțumim pentru prezență, domnule Vigan. Mulțumim, Jeffrey, pentru organizarea acestei reuniuni împreună cu AFET. Și acum sugerez să și trecem la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, punctul 34. Unii dintre noi stau în această sală încă de la 9 dimineața însă în continuare suntem în formă pentru că urmează acum să ne întâlnim cu colegii noștri de la DEVE.